Hello, good afternoon. Uh, the start of the very last week before the summer break. Uh, uh, we are having Commissioner Malmström here. O avem pe doamna comisar Malmström astăzi aici cu noi, însă înainte de a începe cu acest punct de pe ordinea de zi, am câteva lucruri să vă spun. Este vorba de o serie de modificări ale ordinii de zi. Schimbările se referă la punctul 11, programul Pericle 2020, raportor doamna McIntyre. Acesta va fi discutat astăzi între ora 4 și 4 și jumătate. Alte modificări, punctul 4, Fondul pentru Securitatea Internă, raportor domnul Marinescu. Acesta va fi discutat mâine de la 10.40 la 11. Sper că raportorii știu de aceste schimbări. O altă schimbare după audierea domnului Garkov, candidat la postul de director executiv al agenției IT.10, recomandarea coordonatorului va trebui să fie trimisă pentru vot cu ușile închise mâine după finele sesiunii de vot. Și domnul Man director general în DG Home, va informa comisia noastră în legătură cu acordurile de readmitere și parteneriate de mobilitate în această dupămasă la 5 și jumătate cu ușile închise. Dacă nu sunt obiecții la aceste schimbări, considerăm că ordinea de zi în forma nouă este adoptată. Se pare că nu sunt obiecții. Foarte bine. Încă un anunț o recomandare a coordonatorilor înaintată noastră spre aprobare. Pe 27 iunie, conferința președintelor a autorizat aplicarea regulii 50 între comisiile LIBE și ocuparea forței de muncă pentru raportul non-legislativ prin integrarea emigranților și efectele acestei, acestea asupra pieței muncii. Raportor, domnul Claes, din partea LIBE. Și aș dori să spun următoarele. Coordonatorii sunt de acord să sprijine organizarea două conferințe o conferință organizată de doamna Reding privind raportul cetățenia UE 2013 împreună cu Comisia PETI. Aceasta va avea loc în ultima săptămână a lunii noiembrie. Cealaltă conferință este o conferință a Agenției Drepturilor Fundamentale și se referă la asigurarea accesului la justiție în vremuri de criză economică. Data este 6 decembrie. Raportul în proprie inițiativă privind minorii neînsoțiți a fost alocat grupului ALDE. Doamna Grisbeck a fost desemnată raportoare. Coordinatorii au decis să aibă o întâlnire comună a, interparlamentară cu parlamentele naționale privind pachetul legislativ referitor la protecția datelor pe 90 octombrie 2012. Sunteți de acord cu aceste recomandări? Da, foarte bine, spune doamna președinte. Și o întrebare aș mai avea. Comisia permite sau nu echipei TV Atmosfilm Vest să filmeze dezbaterea din jurul pachetului primit protecționatorul, la fel cum am făcut în întâlnirea noastră din mai. Acesta urmează să fie parte dintr-un documentar care va arăta rolul Parlamentului în aceste negocieri referitoare la pachetul legislativ referitor la protecția datelor. Sunteți de acord să se filmeze sau nu? Da. Acestea ar fi anunțurile președintelui. Doamnă comisar, doamnă comisar, așteptăm cu răbdare să ascultăm ce aveți să ne spuneți în legătură cu negocierile referitoare la azil, problemele referitoare la guvernanța Schengen, mai ales că ați auzit dezbaterea din plenară, dezbaterea dezbatere destul de încinsă. Domnul comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați membri. Este o plăcere să mă aflu din nou în fața dumneavoastră și să vă vorbesc despre, tocmai despre chestiunile menționate dumneavoastră, doamnă președinte. Am să mă refer la acestea, însă aș începe cu o prezentare a situației actuale. Și de asemenea, la sfârșit, sigur, aștept în revedere comentariile dumneavoastră. Să începem cu Schengenul. Dacă nu aveți nimic împotrivă, după cum știți, am fost dezamăgită de poziția Consiliului din iunie, atât uh, pe teme de fond cât și de substanță, doar că în urmă Consiliul a cerut Comisiei să găsească un mecanism european de întărirea spațiului Schengen. Ceea ce ne privește pe noi, cei de la Comisie, noi am simțit că este nevoie să găsim un mecanism solid care să permită soluționa identificarea promptă a problemelor din această zonă și remedierea lor rapidă. De aceea sunt convinsă că articolul 77 ar fi baza juridică potrivită uh, din propunerea de evaluare Schengen. Asta nu doar va spori legitimitatea democratică a întregului demers, implicându-vă pe dumneavoastră în calitate de colegislatori, însă în același timp va duce la un mecanism cu forță obligatorie pentru statele membre care vor, vor, fi, vor trebui să ia măsuri pentru a corecta problemele semnalate. Și articolul 70, dacă îl luăm pe acesta, uh, nu o să avem decât o procedură de peer review care în prezent se pare că nu funcționează. De asemenea, nu accept delegarea puterilor de pune în aplicare Consiliului și nu Comisiei, asta nu fără o motivație clară, tratatul spune limpede, aceasta se face doar în mod excepțional și când e vorba de reintroducerea temporară a frontierelor, am să consider să militez pentru un sistem care cunoaște faptul că aceste decizii afectează mai mult decât o singură țară. E vorba de o problemă europeană și trebuie să avem un sistem care să ne permită ca uh, la aceste măsuri să se recurgă doar într-o manieră proporționată, europeană și doar atunci când este absolut necesar. Sper că situația nu va rămâne blocată. Libera circulație a persoanelor este una dintre realizările cele mai semnificative ale procesului de integrare europeană și este o realitate tangibilă pentru cetățenii noștri. Trebuie să ne asigurăm că aceasta funcționează așa cum trebuie. Salut decizia noastră de a nu vota în iulie. Consider că aceasta ne dă puțin timp să ne gândim mai bine. Și de asemenea salut decizia Consiliului de a nu-și oficializa decizia luată, ci de a o ține puțin în suspensie la dosar și sper că noua președinție cipriotă va fi de acord cu noastră și veți discuta împreună căile posibile de a merge mai departe. Noi la comisie sigur suntem dispuși să jucăm orice rol va fi necesar în această abordare. Ceea ce privește pachetul pe, pe, pentru azil, avem multe, multe aici. Am realizat lucruri considerabile în această primăvară. Am avut o cooperare constructivă și sperăm să continue și în toamnă. Totul e pe masă, trialogurile au înaintat bine sub președinția daneză și în baza Dublin în ceea ce privește condițiile de admitere și tocmai am început discuțiile pe, discu- pe directiva procedurii. De asemenea, discutăm sistemul Eurodac cu un angajament puternic în această toamnă să ajungem la un echilibru de ansamblu. Cred că președinția cipriotă va include acest lucru printre prioritățile lor. Cred că un reprezentant al lor va veni astăzi sau mâine, eventual, aici și ei o să vă poată spune mai multe. Avem nevoie de standarde mai înalte și de o cooperare mai strânsă pentru a asigura că solicitanții de azil sunt primiți în același mod peste tot în Europa și că toate statele membre își asumă responsabilitatea integral, nu doar 10, cum se întâmplă în prezent. Una dintre problemele cele mai mari referitoare la această temă este problema frontierei turco-grecești, este frontiera externă a Uniunii Europeană și de departe ne prezintă cea mai mare presiune migraționistă. Situația umanitară acolo este problematică, condițiile migranților și solicitanților de azil sunt îngrijorătoare. Noi la Comisie vom continua să oferim sprijin strategic și bine direcționat, sprijinind eforturile grecilor de a-și reforma politicile în materie de azil și gestionarea frontierelor, avem sprijin de urgență dacă e nevoie, experți la fața locului și cooperăm strâns cu autoritățile naționale, agențiile Uniunii Europene și cu uh, altul comisar pentru refugiații ale Națiunilor Unite. S-au făcut multe, dar încă rămân multe de făcut. În ceea ce privește migrația legală, avem șansa ca în toamnă să mergem mai departe pe directiva Intercorp și, sprijin, și contest pe sprijinul dumneavoastră să păstrăm uh, propunerea originală la nivelul inițial de ambiție. Dacă vrem să atragem aceste, aceste persoane pe care le vrem în Uniunea Europeană, trebuie să le dăm posibilitatea lor și familiilor lor să meargă într-un weekend într-un oraș învecinat, de exemplu, să le dăm acest drept. Dacă nu, nu le facem asta, o să meargă în altă parte. Cercetările ne arată că Europa e tot mai puțin atrăgătoare pentru personalul cu înaltă calificare din țări terțe. Sper să putem începe trilogul pe această temă în octombrie chiar și foarte, foarte bine dacă în același timp am putea merge mai departe și cu propunerea privind muncitorii sezonieri să luăm o decizie pentru, atât pentru muncitorii cu altă calificare, cât și pentru cei cu calificare redusă. Și să avem un regulament coerent și bun pe această temă. Și asta se înscrie foarte bine în ceea ce plănim noi pentru această toamnă, și anume să înaintăm propunerile de facilitare a mobilităților studenților și cercetătorilor din țările terțe. Și toate acestea ar trebui să facă politicile europene în domeniu mai eficiente și să ducă la creștere economică. Sperăm să vedem progres uh, și în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Știți că am propus o simplificare majoră. Toate fondurile se canalizează pe două programe, direcții de programe, azil, migrație și securitate internă pe cealaltă parte. O altă evoluție importantă se referă la componenta externă a relațiilor interne. Asta în modul în care aceasta este reprezentată în buget. De asemenea, o să mergem mai departe și cu chestiunea frontierelor inteligente un sistem de intrare-ieșire. Am făcut ceva propunere acolo și un program uh, de înregistrare a călătorilor, RegiTravel. Frontierele externe 6 sunt uh, o chestiune care se referă la teritoriile din afara Uniunii Europene, o chestiune vitală. E vorba aici de o serie de mai complexe de evenimente care toate trebuie să fie abordate în același moment. Avem dialoguri pe marginea vizelor cu Kosovo, Moldova, Ucraina, Rusia și Georgia. Și cu acestea ați văzut care sunt toate chestiunile încă în suspensie. De asemenea, am încheiat negocierile privind readmiterea și regimul vizurilor cu capul verde și negocierile înaintează și cu Azerbaijan și Armenia și de asemenea am semnat a doua generație de documente pentru facilitarea vizurilor cu Moldova. Însă asta probabil o să le discutați și mai târziu. Colegii mei, dacă vreți, vă răspund la întrebări, dar nu o să mai insist acum. Sperăm că foarte curând vom semna acordul de readmitere cu Turcia și vom începe dialogul pe marginea vizilor cu această țară. Asta va simplifica situația la frontiera turco-greacă. Însă vrem să discutăm chestiuni referitoare la mobilitate și un context mai larg. În principiu am ajuns la un acord politic privind noul mecanism de suspendare care se va folosi doar în ultimă instanță, în situații în care regimul de, sus, de scutire de vize ar putea fi suspendat temporar, relația cu anumite țări trebuie să facem progrese și pe mecanismele de reciprocitate, să ne asigurăm că există această reciprocitate pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Trebuie să adoptăm amendamentele la regulamentul 539 în 2001 cu mecanismele de suspendare și reciprocitate și aceasta va spori credibilitatea și solidaritatea în ceea ce privește politica noastră de vize. După cum știți, anul trecut au existat presiuni migraționiste asupra statelor membre în zona Mediteranei. Până acum, în acest an, lucrurile n-au fost atât de dramatice, însă sezonul abia începe. Bărcile încep să sosească, mai ales în Marta și Lampedusa. Cel mai bun rezultat pentru toată lumea ar fi o întărire a sistem, a situației și o, o stabilizare a situației din Africa de Nord, însă oamenii vor continua să treacă Mediterana, Marea Mediterană. Suntem gata să colaborăm cu Frontex. Detaliile unui nou program sunt pe care a fi elaborat împreună cu Italia. Operațiunile menite a intercepta și salva acești emigranți sunt în curs de perfecționare. Acesta este un obiectiv principal al nostru și instrumentele existente vor fi amplificate după adoptarea propunerilor aflate în prezent în discuții. În ceea ce privește relația cu țările de dincolo de Mediterana, care sunt o parte principală a răspunsului la această problemă, Mă bucur că facem progrese în discuțiile cu Tunisia și de asemenea cu Marocul, cu Libia. Situația bine acolo încă nu e foarte clară, însă sperăm că după alegerile din acest weekend cooperarea va fi mai ușoară. În ceea ce privește politica de securitate, m-am bucurat că Parlamentul a sprijinit acordul privind datele pasagerilor, acordul cu Statele Unite. Aceasta prezintă garanții importante pentru cetățenii noștri și oferă certitudine legală linilor aeriene. Avem discuții pe această temă și cu Canada și o să li se prezinte situația în această după amiază sau mâine dimineață. Sper de asemenea că în toamnă o să mergem mai departe și cu propunerea pentru Registrul cu datele pasagerilor european. M-am bucurat să văd că am ajuns la un acord politic pe marginea directivei referitoare la criminalitatea informatică, un pas important înainte, să avem acest nou Centru pentru Criminalitate Informațională la Europol va funcționa de anul viitor. Aceștia vor identifica prioritățile și amenințările principale, vor ajuta forțele de poliție în activitățile lor și se vor concentra pe fraudele online, conținuturile ilicite pe internet, ar fi cu pornografie infantilă și așa mai departe. Aceste amenințări pun în primejdie societatea noastră și îi sperie pe consumatorii pe internet, care astfel devin mai reticenți să-și desfășoare activitățile în mod electronic. Trebuie să vedem cum am putea amplifica securitatea în ciberspațiu sunt pe cale să elaborez o strategie europeană a securității cibernetice împreună cu Nelly Cruz și cu doamna Ashton și ne vom asigura că libertatea și securitatea în acest spațiu cibernetic nu sunt, nu se exclud reciproc. Va trebui să avem condiții de siguranță, însă în același timp să păstrăm libertățile cetățenilor. Împreună cu Procurorul General al Statelor Unite, Eric Holder, am propus o alianță globală a da? Ministrul Național de Interne și de Justiție în lupta împotriva abuzurilor sexuale online. Ideea e să adunăm factorii de decizie politică de peste tot din lume într-un singur obiectiv, să identificăm acești făptași și să punem capăt acestor practici. Trebuie să mergem dincolo de declarațiile de principiu. Adoptarea directivei referitor la abuzul, abuzul sexual împotriva copiilor a fost lansată în decembrie acestui an. În ceea ce privește Europolul, un proiect principal, știu că la solicitări noastră, este o bază juridică adusă la zi pentru această agenție. Vom avea propunerea până la finele anului. Se fac, s-au făcut propuneri și pentru CEPOL, Colegi de Poliție, și pentru o politică mai largă de instruire a agenților de ordine. Ceea ce privește terorismul, Știți că în septembrie trecut am lansat această rețea de conștientizare, e vorba de schimb de experiență și know-how între profesioniștii care operează la nivel local și, de asemenea, acolo se pot găsi și sfaturi ale comisiei în ceea ce privește exemple de bună practică. Avem opt grupuri implicate în prezent cu tot felul de protagoniști peste tot din Europa, victime, internet, ne așteptăm să avem niște concluzii până la începutul anului viitor vom avea un simpozion la, la nivel înalt. În ceea ce privește lupta împotriva criminalității, știți că de ceva vreme ne ocupăm de directiva privind păstrarea datelor. Ne consultăm încă cu foarte mulți eh, protagoniști implicați din sectorul justiție, forțe de ordine, mediul industrial, societate, consumatori. Pe unii dintre dumneavoastră i-am întâlnit în aceste schimburi de opinii cu titlu consultativ. Dacă vrem coerență, va trebui să modificăm directiva existentă, însă acest lucru va trebui să facă în paralel cu directiva privind intimitatea electronică sau pe internet. M-am întâlnit cu, cu colegii noștri de la Comisia CRIM cu câteva zile în urmă, n-am să mai repet, însă știu că sunt unele chestiuni care sunt o prioritate pentru președinția cipriotă, legislația în materie de confiscări a făcut progrese considerabile, ar trebui să fie gata în mod ideal pe 2013, în paralel cu primul raport anticorupție, care va include recomandări pentru fiecare stat membru. Săptămâna trecută, sau tot cu 10 zile în urmă, Comisia a adoptat o strategie europeană referitor la instruirea în materie de trafic cu ființe umane, avem un instrument care stabilește priorități clare pe următorii 5 ani, măsuri concrete, împreună cu directiva antitrafic pe care ați adoptat dumneavoastră anul trecut. Asta va permite o, un efort mai coerent, mai bine coordonat împotriva acestui trafic. Doamna președintă, Cam asta ar fi trecerea în revista a chestiunilor care se regăsesc pe ordinea mea de zi și pe ordinea noastră de zi. Am trecut foarte repede prin ele pentru că am dorit să le ofer membrilor comisiei noastre suficient timp pentru întrebări și comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Uh, thank you very much, uh, Madam Commissioner, for this really very Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare foarte detaliată, într-o așa scurtă perioadă de timp, avem o foarte lungă listă de solicitări de luare de cuvânt. Așadar, vă ruga pe toată lumea să se rezume la două minute per intervenție, altfel nu putem să acoperim întreaga agenda. Vom încerca să începem cât mai repede posibil, chiar înainte să vină toți membrii, astfel încât toate punctele de pe ordinea de zi să fie bifate. Așadar, vă rog să fiți succinți. Domnul Busutil, în primul rând. Commissioner. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră de astăzi aici. Trei puncte. Sunt de acord în ceea ce privește Schengen cu dumneavoastră. Este important pentru noi, la fel ca și pentru dumneavoastră și susținem poziția Comisiei. Vă mulțumim și că susțineți poziția noastră pe marginea acestui subiect important. Ați spus că sperați că această președinție cipriotă va găsi o cale pentru a merge înainte și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră referitor la această soluție, referitoare la acest impas oarecum complex în care ne aflăm, încercând să găsim o, um, un aranjament înainte să se ia decizia comună la Consiliu. În al doilea rând, în ceea ce privește uh, situația migrației, după cum bine știți, vin dintr-o țară care este afectată în mod direct în prezent de un influx migraționist, care pare din nou a fi unul semnificativ. În ultimii ani, uh, lucrurile au fost oarecum în, sub control, însă acum se pare că uh, lucrurile scapă din nou de sub control, iar această situație devine tot mai îngrijorătoare din două puncte de vedere. Se dorește evitarea de tragedii, așa cum ați spus, pe bună dreptate, pentru că este vorba de tragedii pe mare, dar se vorbește și despre capacitatea statului membru afectat. Iar țara mea, în țara mea, o mie de oameni au ajuns deja. Acesta este echivalentul a 200 de mii care ar ajunge în Germania. Pentru a putea să vă prezint o imagine de ansamblu a dimensiunii acestui tip de influx și de solicitări de uh, azil. Din păcate, am senzația că Comisia și Europa a fost oarecum uh, absentă pe acest front, iar pentru noi, ca oameni, cetățenii unei țări, este foarte important să știm care este părerea Comisiei și, ceea ce do- și ce dorește să facă ea pentru a ne ajuta în această situație foarte dificilă. Dar cetățenii așteaptă ca dumneavoastră să fiți prezenți. În al treilea rând, situația din România, doamnă comisar, este o situație la care nu v-ați referit. Cu toate acestea, uh, Președintele Comisiei a făcut o declarație de presă exprimându-și îngrijorarea uh, în numele Comisiei în ceea ce privește situația gravă din România. Președintele nostru, domnul Dol, președintele grupului nostru parlamentar, a dat mai mult decât o declarație exprimându-și îngrijorarea profundă referitor la ceea ce poate fi considerat o lovitură de stat în această țară. Um, se vorbește și despre um, înlăturarea injustă a primelor trei persoane din stat ca importanță doar în două zile, dar și despre atacul asupra justiției și asupra independenței justiției. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens, ținând cont de articolul 17 din tratat cu privire la România. Mulțumesc foarte mult! Mai există două solicitări de intervenție. Vă rog pe toți să fiți cât se poate de succinți. Doamna Ramiro Lopez. Da, mulțumesc, mulțumesc, doamne Malmström. Într-adevăr, Trecem printr-o etapă foarte dificilă. Vă mulțumesc că ați venit alături de noi. Ar fi foarte bine să veniți mai des pentru a ne informa mai în detaliu despre toate aceste lucruri pe care doar le-ați trecut în revistă astăzi, pe scurt. Poate că în septembrie veți avea mai mult timp pentru a putea intra mai în detaliu și în ceea ce privește propunerile dumneavoastră cu privire la viitor. Însă ceea ce privește trecutul recent, situația ne-a arătat că Europa nu are suficiente răspunsuri la situația cu care ne confruntăm în prezent. Cu Schengen avem o problemă. Se spune că în țările de frontieră nu au existat suficiente controle, însă eu vreau să vă spun că nu cred că am clarificat suficient ce s-a întâmplat de când avem Schengenul și de când este valabil. Nu știm dacă programele pentru protecție regională reprezintă cu adevărat un răspuns. Un răspuns la influxul masiv de migrație. Există programe de protecție, însă nu știm dacă Grecia, de exemplu, sau Malta sau România, ce să spun, sunt capabile să controleze sau nu frontierele. Întrebarea este, care sunt punctele unde frontiera a scăpat de sub control? Nu știm răspunsul la această întrebare și nu știm în ce centre de preluare există cel mai multe solicitări de azil. Avem nevoie de transparență, de analiza celor ce s-au întâmplat de când există Schengenul și nu beneficiem de aceste informații până una alta. De aceea răspunsurile mi se par cam slabe. Iar aceste catastrofe și tragedii care au loc, pentru acestea nu avem nevoie de răspunsuri slabe, ci de răspunsuri puternice, categorice. Îmi cer scuze că nu pot să vorbesc mai mult, doamna președintă deja se uită supărată către mine, însă ar fi foarte bine să veniți la noi și în septembrie și să ne spuneți care sunt posibilitățile pe care le învizajează Comisia. De ce Europa nu dă răspunsul clar care este de așteptat din partea ei? Mulțumesc foarte mult din partea ALDE acum. Doamna Wikström, după cum știm, suntem uh, în uh, faza finală de negociere în ceea ce privește Dublin 2 și ne apropiem de finalizare, așadar este clar că atunci când regulamentul va fi adoptat, vom avea un regulament îmbunătățit Dublin 2. Va oferi mai multă claritate juridică și o protecție mai bună pentru solicitanții de azil. Și acesta a fost obiectivul principal când am început negocierile. Însă Dublin nu reprezintă în mod primar un instrument de solidaritate. Iar dumneavoastră ați venit cu o comunicare privind solidaritatea anul trecut, în decembrie, dacă mi-am bine, Dublin nu va fi niciodată un instrument pentru solidaritate, nici după adoptarea raportului meu. Regret să vă spun acest lucru, cum regret să vă spun că sistemul Dublin, care se bazează pe prima țară de aplicație, nu oferă o distribuție corectă a solicitărilor de azil în Europa. Aplicanții pentru azil, uh, sigur că ar fi bine să se ajungă și la mai multă solidaritate, mai ales între statele care sunt afectate cel mai puternic și care se află sub uh, o presiune mai mare, cum a spus și domnul Busutil. Mâine vom discuta despre acest uh, raport și despre mai multă solidaritate în ceea ce privește solicitările de azil. Există amendamente pe marginea acestui subiect care ne arată că trebuie să mai reflectăm asupra acestor puncte, asupra mecanismelor existente și, ca, ca un răspuns, domnule comisar, considerați că vor exista măsuri sau prevederi care să fie luate, astfel încât să ne asigurăm că aceste măsuri vor fi implementate. Data viitoare, când regulamentul Dublin va fi evaluat, câțiva ani, de exemplu, acest mecanism este necesar și este solicitat peste tot. Deci, pe lângă aceasta, sunt într totul de acord cu punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește Schengen, dar aceasta este o chestiune diferită și mie mi-a expirat timpul. Mulțumesc, domnul Albrecht. Ah, should be my coordinator, uh, Ms. Sorry, you... ah, ar trebui să... Numele dumneavoastră îmi lipsea de pe listă. De asta nu v-am dat cuvântul. Dacă nu vă deranjează, vă vorbi întâi domnul Albrecht și apoi vă voi da dumneavoastră cuvântul. Bun, mulțumesc. Voiam doar să subliniez un lucru. În ceea ce privește directiva privind uh, reforma modului de uh, stocare a datelor, câteva informații noi referitoare la uh, ratele de um, crime clearance, un stat membru care nu, are, care nu a implementat această directivă este Germania. Iar uh, această rată ne arată în mod clar că în ceea ce privește crimele care nu au loc pe internet, există o rată de rezolvare uh, de 50%, pentru uh, cele de pe internet de 60%, iar în ceea ce privește abuzul uh, asupra copiilor, în ceea ce privește uh, abuzurile online, rata aceasta este foarte mică. În ceea ce privește um, aceste date care provin de la Poliția Federală din Germania, cu referire la directiva aceasta, lucrurile sunt oarecum neclare, pentru că în acest moment este foarte clar că Germaniei uh, i s-a solicitat să implementeze directiva și din punct de vedere legal sunt de acord că acesta este calea de urmat, dar din punct de vedere politic trebuie să vă spun că sunt îngrijorat în ceea ce privește această reformă a directivei care a fost amânată puțin uh, pentru că se dorește uh, reformarea altor directive conexe. De aceea aș vrea să știu care sunt motivele dumneavoastră, de ce se dorește uh, amânarea până când este revizuită directiva privind uh, reformele electronice. Deci care sunt motivele dumneavoastră pentru amânare? Pentru că această amânare îndelungată ar putea să ducă la o serie de probleme. Cred că ar trebui să așteptați nu numai reformarea acestei directive, ci și sentința Curții Europene de Justiție refer cu referire la un caz care se află în fața uh, tribunalului, în fața instanței și care a fost înaintat de înalta curte uh, a Irlandei. Așadar, ar trebui să așteptăm și sentința Curții Europene de Justiție înainte să adoptăm o nouă directivă sau înainte de a continua acest proces de reformă. Mulțumesc foarte mult, domnul De Jong. Please, you have the floor. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să abordez trei puncte. În primul rând, și acest lucru nu o va mira pe doamna comisar, doresc să abordez problema corupției. De puțină vreme am vorbit cu task, reprezentanții task force-ului din Grecia, iar pierderile din Grecia sunt estimate la 20 de miliarde, numai ca urmare a corupției. Asta ne arată așadar că corupția este un element care chiar adâncește criza actuală. Am întrebat ce se poate face și s-a spus că există o foaie de parcurs um, și că poate se va rezolva astfel. Poate ne spune, doamna comisar, mai multe lucruri pe această cale. Însă, când am pus eu întrebarea, am avut impresia că ceea ce se face nu este suficient și că aceasta este o provocare uriașă chiar și pentru comisie. Și mă întreb cum putem să uh, ajungem la un numitor comun, pentru că este vorba de bani mulți și trebuie să le explicăm autorităților elene că trebuie să colaboreze cu cetățenii, cu populația, pentru că până la urmă 20 de miliarde pe an Aici nu este vorba despre evaziune fiscală, ci despre o economie la negru. Am, primit de, am citit de, de curând un raport pe această temă și sunt menționate foarte multe dificultăți. Apoi, al doilea punct, foarte pe scurt. De curând am uh, trimis o notificare către dumneavoastră ca și comisari și către alți comisari o scrisoare prin care atrăgeam atenția asupra infracțiunilor de pe urma cărora au de suferit micile întreprinderi. Înscrieri în diverse registre care nu există, tot felul de încercări de fraudare minore. În mod efectiv, nu am primit niciun fel de răspuns. Nu se face nimic pe această cale sau, mă rog, această criminalitate business to business. Cum poate fi aceasta abordată? Și ultimul punct, în contextul discuției pe care am avut-o la Parlament, uh, în contextul situației angajaților și a exploatării angajaților de către angajori în, angajatori în Europa. Se pare că există o suprapunere între exploatarea angajaților și traficul de persoane. Și aș vrea să știu dacă în combaterea, tra- combaterea traficului de persoane se ține cont și de exploatarea angajaților europeni. Mulțumesc foarte mult. Voi da cuvântul doamnei comisar pentru a răspunde la prima rundă de întrebări și îl voi ruga pe domnul Coelio ca uh, raportor în calitate de uh, în calitate de raportor pe marginea raportului Schengen să adreseze de asemenea întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că ați venit și pentru prezentarea făcută. Aș dori să știți că, din perspectiva Parlamentului European, noi suntem gata să colaborăm cu dumneavoastră și să găsim o cale de ieșire Însă nu pot să ascund faptul că suntem dezamăgiți de primul discurs pe care l-am auzit din partea președinției cipriote la Strasburg. Nu ne-a ajutat și nu este cea mai bună cale de a începe o nouă perioadă pe uh, marginea acestui subiect. După cum bine știți, noi preferăm să nu schimbăm regulile Schengen decât să aprobăm niște reguli care oferă puteri vechi statelor membre în această zonă din perspectiva Parlamentului European, noi nu vom căuta căi pentru a introduce controle la frontiere fără să existe un mecanism de evaluare european. Dorim să păstrăm o abordare echilibrată în ceea ce privește acest subiect și nu pot să văd în ce măsură sunt gata statele membre să impună noi măsuri în domeniul securității, cum ar fi, de exemplu, noile pachete smart de la frontieră și nu suntem atât de dornici să uh, schimbăm regulile de uh, liberă circulație a cetățenilor. Noi vrem să protejăm libera circulație a cetățenilor, nu să o îngrădim. Și, în ultimul rând, în ceea ce privește sistemul de informare Schengen, în ceea ce privește orarul, noi suntem uh, dispuși să începem să lucrăm pe marginea migrației cât de curând posibil. Știm că testul a fost pozitiv, însă la Parlamentul European nu am primit niciun fel de informații detaliate în ceea ce privește rezultatele. Așadar, dacă puteți să adăugați ceva la informațiile pe care le avem deja, ar fi grozav. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Încheiem acum lista. vor urma alte 10 intervenții mai târziu. Acum vă voi ruga să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate și apoi un minut uh, fiecare orator la cea de-a doua de serie de întrebări. Madam Chair, I'll try to be brief and... Mulțumesc, doamnă președinte. să încerc să fiu foarte succintă și sigur o să mă întorc în septembrie în fața dumneavoastră să mai discutăm eventual doar câteva chestiuni specifice uh, în locul unei dezbateri generale ca astăzi. Ceea ce privește Schengen, domnule Busutil, nu am o nouă propunere în minte, însă, în colaborare cu domnul Coelia, cu domnul Weber, în încercarea de a vedea care sunt punctele de dezacord și, de asemenea, cooperând cu noua președinție și cu statele membre, probabil, după ce trece vara și situația se mai calmează, poate, poate vom găsi o soluție. Sunt de acord cu ambițiile Parlamentului, nu m-am răzgândit nici eu, Însă, pornind de la asta, poate vor fi metode care să ne permită să avansăm. Deocamdată situația nu este uh, uh, foarte, foarte luminoasă, sunt, uh, nu sunt deosebit de optimist, însă o să vedem dacă putem face ceva, oricum o să rămânem în contact cu dumneavoastră, să vedem dacă apar idei noi și să vă spunem orice idee ne-ar veni. Trebuie să întărim Schengen, dar trebuie să facem acest lucru așa cum se cuvine. Ce se discută în prezent, ce, în ceea ce privește România, Doamna vicepreședintă Reding s-a referit la acest lucru pe larg. Comisia este deosebit de îngrijorată. Și cred că miercuri dimineața la întâlnirea colegiului să discutăm situația din România. Pentru că și noi suntem la fel de îngrijorați ca și noastră, instituțiile trebuie să fie respectate și nu trebuie să cadă victimă disputelor interne. Ceea ce privește Malta, știu care e situația, am primit rapoarte zilnice legătură cu fluxurile migraționiste pe isla noastră. O să vă ajutăm cu bani și cu experiență concretă. Suntem gata să lansăm noi proiecte de relocalizare pentru Malta, însă asta depinde de disponibilitatea statelor membre de a participa. O să vedem dacă acestea sunt dispuse sau nu să se implice. Asta o să apară oricum pe ordinea de zi a Consiliului Novici al Jai de peste 10 zile și o să discut cu ministrul noastră acolo să vedem cum putem să ajutăm țara dumneavoastră. Domnul Rivero Lopez, ne am publicat cu o lună în urmă rezultatul primului test de sănătate pe Schengen și v-a fost trimis chiar în aceeași zi. O să facem asta la fiecare șase luni pentru a spori transparența Schengenului și guvernanța Schengen. În mod regulat această chestiune va fi discutată de ministrii la JAI și sper să ajungem la un acord și în Parlament să vedem care au fost problemele în ultimele șase luni, care sunt problemele prezente. E un raport public, puteți să vedeți acolo toate informațiile referitoare la cele 11 cazuri de care ne ocupăm în, de, de șase luni încoace. Doamna Fickstrom, aveți dreptate și vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut în legătură cu Dublin. Și eu și dumneavoastră dorim să avem un mecanism de suspendare în Dublin, nu e acolo în prezent, însă sperăm să avem asta. Ne pregătim uh, cu o comunicare pe anul viitor privind aplicarea comună a politicii de azil nu se bucură de sprijin toate statele mele, dar măcar am pus-o pe ordinea de zi și o să începem măcar discuțiile. Asta ar fi o posibilă abordare a chestiunii la care vă refereați dumneavoastră. Aștept cu nerăbdare să văd ce, cum se va vota propunerea dumneavoastră. Domnul Albrecht, uh, privind uh, sistemul de păstrare a datelor, am discutat asta deja în multe rânduri, am prezentat o evaluare aici și ne arată că la comisie am identificat multe slăbiciuni ale legislației actuale în materie de domeniu de aplicare, de cine are acces la informații, durata păstrării datelor, costurile. Sunt multe, multe slăbiciuni. Însă una dintre problemele principale se referă la domeniul de aplicare. Cu directiva e-privacy apare posibilitatea ca statele membre să poată cita motive generale de îngrijorare. E un fel de portiță care, care trebuie să fie închisă. Dacă vrei să ai un amendament relevant, trebuie să ai în vedere și această dimensiune. Directiva urmează să fie revizuită, dar nu în viitorul imediat. Și aveți dreptate, aceasta trebuie să fie văzută și în perspectiva, în perspectiva progreselor generale înregistrate în uh, pregătirea și modificarea directivei generale referitoare la protecția datelor. Va mai dura cam un an până se definitiveze situația aici. Domnul De Jong vă la corupție. Pregătim raportul pentru anul viitor Colaborăm cu o serie de experți din diferite state membre. Sunt de acord cu dumneavoastră, corupția nu doar subminează încrederea în sistemele democratice, ci a jucat un rol și în criza economică. Se pierd foarte mulți bani din economia legitimă. Vă referiți la Grecia, dar sunt și alte exemple. Problema corupției din Grecia este menționată în uh, activitatea grupului strategic care colaborează cu Grecia, care se ocupă de Grecia. Toate chestiunile la care v-ați referit vor fi discutate în contextul raportului pentru anul viitor și sperăm că în toamnă o să putem prezenta mai în detaliu cum pregătim acest raport. În ceea ce privește angajatorii și prost, tratarea angajaților, avem o directivă care trebuie să fie pusă în aplicare în toate statele membre și, de asemenea, în raportul privind traficul avem o strategie pe 5 ani referitor la acest lucru. Domnule Coelio, raportul CIS este pozitiv, n-a fost uh, comunicat în mod oficial, însă în câteva zile totul va fi definitivat și o să-l aveți pe post de lectură de vacanță. Vă mulțumim, spune președinta. Acum v-aș ruga mai avem 10 persoane care doresc să intervină. V-aș ruga să vă limitați la un minut. Doamna comisar ne-a promis că oricum putem continua dezbaterea și în septembrie. Asta ar fi o soluție pentru că sunt multe, multe chestiuni. Domnule Ghion, vă rog. Premier în minut. Um... Aveam o listă foarte lungă și ați vorbit, că, ați vorbit despre faptul că există multe progrese în materie de e, azil. Cu riscul de a mă repeta, aș vrea totuși să exprim anumite temeri. Sistemul general de azil are unele disfuncțiuni și insuficiențe așa încât valoarea adăugată a noilor texte, după ce vor fi votate și examinate la nivel interinstituțional, nu vor fi la <clears throat> înălțimea așteptărilor în materie de azil în general și mă tem că nu va exista o valoare adăugată suficientă după examinarea acestor texte în noua versiune. Aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră asupra acestui subiect voi um, va trebui să <clears throat> particip la un trilog în câteva minute și nu sunt sigură că voi putea să vă ascult răspunsul. Mersi. Mulțumim foarte mult, doamna Argentini. Mulțumesc, doamna președinte. Două chestiuni. În primul rând, revenind la România, Înțeleg că săptămâna viitoare Comisia va prezenta un raport prin progresele făcute de această țară. Mă întreb dacă ne-ați putea spune la ce se referă acest raport în legătură cu România și dacă evenimentele de săptămâna trecută vor avea repercusiuni. În al doilea rând, această comisie, în opinia mea, ar trebui să-și pună pe ordinea de zi acest raport privind România și poate și cel privind Bulgaria. În ceea ce privește păstrarea datelor, am cindit în Frankfurter Allgemeine Zeitung că directiva noastră va fi întârziată puțin. Ați sugerat însă că o să aveți o procedură încălcare pe Germa- pentru Germania nu ar fi momentul și în prezent să nu reacționați în acea fel față de Germania, ci să veniți cu directiva, pentru că ce vă propune Germania, și anume că această directivă nu este clară și că scopul nu este clar definit, această solicitare a Germaniei este una serioasă, gravă, care impune o schimbare. Nu avem timp să, schimb- să așteptăm încă un an și n-ar fi, uh, n-ar fi echitabil să demarați procedura împotriva Germaniei. Domnul Papa Nicolau? Mulțumesc încă o dată, domnule comisar. Ne bucurăm să vă vedem aici înainte de vacanța de vară. Trei chestiuni aș avea. 1. În ceea ce prește procedurile de azil din Grecia, știți că ne lipsesc fondurile în Grecia mai există o serie de fonduri care urmează să fie vărsate Grecie pe teme de azil. V-am mai întrebat asta și nu ne-ați dat un răspuns clar. Se pot conecta aceste fonduri, se pot aloca la angajarea de personal pentru noile agenții care au fost create, dar nu au personal. Nu ni se permite să angajăm folosind acești bani. În al doilea rând, situația problematică a drepturilor omului din Grecia pentru migranți, de acord, dar a crescut fluxul migraționist. Frontex e acolo, știu că și dumneavoastră v-ați asumat o serie de inițiative. Există și ceva nou? Mai sunt ceva inițiative ale Comisiei? în desfășurare. Rezultatele până acum întârziat să apară. Nu au scăzut fluxurile migraționiste, îi detectăm, dar nu-i trimitem înapoi. Nu se reduce fluxul migraționist. Și în al treilea rând, ce privește acordul de readmisie cu Turcia, o să avem o discuție mai târziu cu domnul Masarvesi, însă, până la finalizarea acestui acord, Mă rog, nu știu de ce e legat și de dialogul pe margine de viză, asta e o altă chestiune, e o chestiune politică. Dar am putea găsi vreo metodă de a utiliza acordul actual cu Grecia din 2002 pe o perioadă de tranziție până la definitivarea noului acord, că trebuie să găsim o cale de comunicare, de cooperare cu Turcia. Vă mulțumesc, domnule comisar. Mulțumim și noi, spune președinta. Doamnă Keller. Mulțumesc, eu nu o să mai vorbesc de Schengen, a făcut-o toată lumea până acum. Ceea ce privește frontierele inteligente, aș dori să vă spun că mi-aduc aminte că ultima dată nici nu știam la ce se folosesc aceste frontiere inteligente. Au evoluat puțin discuțiile pe această temă, pentru că eu nu înțeleg care e propunerea și nu cred că e o bună idee să vii cu astfel de propuneri înainte de liberalizarea suficientă a frontierelor interne și oricum nu înainte de a clarifica propunerea. Motivul pentru care rapoartele Consiliului referitor la decesele migranților pe mare au dus la multe recomandări și concluzii, acestea ne arată că în aceste cazuri supravegherea și detectarea nu e problema. Toată lumea știa unde e embarcațiunea respectivă, dar nu venea nimeni ajutor ajutorul acesteia chiar dacă ar fi fost alte embarcațiuni suficient de aproape să le ajute. Aveți vreo propunere pentru o recomandare a Consiliului? Pentru punerea în aplicare acestor recomandări sau ați tras vreo concluzie? Ce s-ar putea face pentru a îmbunătăți aceste practici? Să vedem cine ar putea fi răspunzător de salvarea acestor persoane. Îmi cer scuze că vă constrâng la un minut, spune președinte, domnul Brons. Am auzit că e nevoie să atragem uh, muncitori calificați în Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană, care are una dintre cele mai instruite populații din lume, are chiar nevoie de muncitori calificați din exterior, ceea ce privește acești, aceste persoane venind din lumea a treia. Dar e onest să atragem acest număr mic de cadre calificate, mai ales din domeniul sănătății, pe care le au aceste țări. Își pot permite el un astfel de brain drain. Directorul executiv al Frontex ne-a spus că majoritatea migranților ilegali care trec frontiera greco-turcă nu au documente. Putem fi siguri că oameni din țări necunoscute beneficiază de azil, ținând cont că nu știm dacă vin într-o țară unde viața le este în pericol, nici nu știm din ce țară vin, ei nu vor să spună. Mulțumim, domnule Enciu. Președinte, Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc doamnei comisar Maștrum pentru prezentarea făcută și mai ales pentru devotamentul pe care îl arată față de uh, eforturile din ultima vreme, în special în direcția apărării spațiului Schengen și a libertății de mișcare. Și aș vrea să apreciez de asemenea deschiderea domniei sale față de dialogul cu noi, cu Parlamentul European. Uh, Uh, nu, vă, nu mă voi mai referi la ceea ce au spus colegii mei și pentru faptul că s-a menționat aici situația din România, aș vrea să fac câteva referiri la aceasta și aș vrea să o rog pe doamna comisar, într-adevăr, să facă o analiză uh, imediată, dar să fie corectă și obiectivă, nepartinică, a situației din România, să și o să, se, o să constate că acolo, de fapt, în momentul actual, se produce un fenomen de reintroducere a democrației în România și uh, a terminării acestei, uh, acestei dictaturi prezidențiale care a durat timp de trei ani și jumătate impusă de președintele Demis Băsescu. Toate aceste schimbări care se produc în România veți constata că se fac în limitele Constituției, a legislației, a regulamentelor în vigoare dar mai ales și conform uh, regulilor, regulilor pe care uh, le-a introdus uh, Partidul Democrat Liberal fost la putere și președintele Traian Băsescu în decursul a trei ani și jumătate. E adevărat că noi o facem într-un timp foarte scurt pentru că poporul nu mai poate să îndure acest lucru. În, pe data de 29 iulie Uh, se va produce un referendum popular în care poporul va valida sau va invalida ceea ce se întâmplă acum, acest fenomen de reintroducere a democrației. Vreau să mai spun doar două cuvinte. Faptul că nimeni nu a introdus sau va introduce vreodată, va întreprinde vreodată ceva împotriva justiției. Justiția rămâne uh, liberă, ea este cea mai importantă în uh, statul român, nu așa cum s-a întâmplat în decursul acestor trei ani și jumătate prin influența dictaturii prezidențiale a domnului Băsescu. Eu cred că acesta va fi adevărul și dumneavoastră trebuie să judecați în Comisia Europeană că acest lucru este un fapt real. Vă mulțumesc. Uh, I think it was mentioned that uh, Cred că s-a spus că avem nevoie de timp suplimentar să discutăm situații în România. Nu putem să o facem aici, în acest timp foarte scurt care ne-a fost alocat. Domnul Antonescu. domnul Antonescu. Mă, mă voi referi uh, la situația din România și voi face câteva comentarii Ehm, nu, putem, nu pot să nu dau replică colegului meu, dar o să încerc să fiu foarte scurtă, că am înțeles că nu avem timp. Ehm, astăzi asistăm la încălcări grave ehm, ale valorilor europene în România, o desconsiderare a principiilor de drept, a separației puterilor în stat, desconsiderarea justiției. Bineînțeles că nu putem uh, uh, vorbi despre o reintroducere a democrației în România dacă colegii noștri cred că, dacă, că în cinci zile, atunci când schimbi Uh, președintele Camerei Deputaților, președintele Senatului, avocatul poporului și în alte două zile suspens președintele, modificând legislația, uh, legislația cu hotărâri, prin hotărâri ale guvernului, aceasta este democrație, eu cred că se înșală. Și aș mai face un comentariu. Dacă criteriile de la Copenhaga, binecunoscutele criterii de la Copenhaga, uh, au fost condiții prealabile, obligatorii pentru aderarea la Uniunea Europeană, anume statul de drept, economie funcționară, drepturile omului, cum putem uh, uh, trata această situație în care un stat membru al Uniunii Europene, în care într-un stat membru al Uniunii Europene se, uh, uh se produc asemenea derapaje de la democrație. Mulțumesc! Thank you very much. I also, uh, I would... Vă mulțumesc, v-aș ruga să nu continuați cu această dezbatere. Știm din experiența maghiară cât de dificil e în astfel de cazuri. O să avem un raport, a fost menționat aici, o să discutăm acest raport în comisia noastră, doamnă Bauer. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește lipsa de timp, eu uh, renunț la întrebările mele până în septembrie. You have... Președinta este grozav, mulțumim pentru înțelegere. Domnule Jimenez. Bună ziua, bună ziua tuturor, bună ziua doamnă comisar și vă mulțumim pentru disponibilitate, dar și pentru hotărârea de care dați dovadă. Aveți foarte multă energie atunci când eh, apărați prioritățile cetățenilor, dar și eh, dosarul Schengen și vă mulțumesc pentru acest lucru. O întrebare pe care vreau să vă o pun pentru că uh, suntem preocupați de ceea ce se întâmplă în uh, domeniul terorismului și crimei organizate. Sunt uh, fenomene care apar în țările care au fost eroii primăverii arabili și vreau să vă întreb ce se întâmplă în țările care au frontiere maritime cu aceste țări. Uh, Ați spus de altfel că la începutul anului viitor vom avea mai multe informații asupra situației în dosarele legate de victimele terorismului. Cum am putea să ajutăm aceste victime? Sper ca în, să putem continua să putem ajuta toate victimele terorismului. Eh, Mulțumesc foarte mult și acum în încheiere, doamna Corața Belt. Mulțumesc că voi fi cât se poate de subțintă. Mulțumim, doamna comisar, pentru angajamentul dumneavoastră și munca foarte bună. Mă voi concentra asupra chestiunii vizelor. V-ați referit la faptul că negocierile sunt în curs. Uh, de derulare, v-ați referit și la posibile e, abuzuri în ceea ce privește regimul de liberalizare a vizelor în ceea ce privește zona Balcanilor. Însă aș vrea să știu cum se desfășoară lucrurile, pentru că ați reacționat foarte bine și foarte rapid atunci când am descoperit anumite abuzuri. Și mă întreb cum funcționează cooperarea acum cu țările e, respective. În al doilea rând, aș vrea să mă refer la regimul de vize cu Turcia, pentru că am înțeles că lucrurile nu sunt foarte clare. Nu știu dacă îmi amintesc foarte bine. S-a dorit însă deblocarea sistemului și căutarea de alte perspective, astfel încât să se um, găsească soluții um, de a acestui regim de vize, cel puțin pentru turiști, pentru studenți și aș vrea să știu că progresăm pe această direcție. Mulțumesc foarte mult, spune președinta, domnul comisar, aveți cuvântul. Much. Mulțumesc foarte mult. Am observat că doamna Guillaume a trebuit să plece și vreau să spun că, din punctul de vedere al Comisiei, suntem implicați în toate trilogurile și um, au fost înregistrate progrese, chiar dacă există anumite chestiuni dificile care um, persistă în continuare în toate trilogurile în ceea ce privește azilul și sunt de aceeași părere cu Parlamentul în ceea ce privește faptul că trebuie să ne asigurăm de valoarea adăugată și de faptul că înregistrăm progrese pe marginea acestui subiect. Nu am niciun dubiu că va fi o negociere dificilă uh, în cursul toamnei. Uh, raportul privind uh, CVM. Raportul CVM va fi prezentat pe 18 iulie. Catherine Day va face acest lucru. Este responsabilitatea ei directă. Nu este responsabilitatea mea, raportul meu, deci nu m-am ocupat de el. Așadar, uh, sunt cât se poate de sigură că uh, ultimele evenimente se vor reflecta în acest raport în aceeași măsură. În ceea ce privește încălcările din Germania, așa cum a spus și domnul Albrecht, chiar dacă nu aș fi de acord cu acest punct de vedere sau nu ar fi fost de acord cu această părere, uh, Germania a a avut 2 ani de zile pentru a implementa o directivă adoptată în 2005 și este rolul Comisiei să se asigure că toată lumea aplică aceleași reguli, iar Germania nu a făcut acest lucru. Și toate țările au făcut-o. Și chiar dacă aș spune că nu vom amenda această directivă, ceea ce vom face însă, va dura mult și sunteți conștienți că statele membre nu sunt dornice să modifice directivele puține state doresc să deschidă o discuție și chiar dacă am reușit să cădem de acord asupra unui mod de amendare a directivei, înaintarea propunerii și adoptarea ar dura foarte mulți ani. Toate statele membre trebuie să urmeze regulile adoptate. De aceea am implicat Germania în aceste proceduri de infringement. Domnule Papa Nicolau, da, într-adevăr, suntem conștienți de problemele cu care se confruntă Grecia și um, le-am auzit și din partea colegului din Grecia, noul ministru, și vom discuta cu el despre noul plan de acțiune și vom vedea cum putem să sprijinim acum Grecia mai mult, acum că guvernul este consolidat. Suntem conștienți de problemele în ceea ce privește rata de ocupare a oamenilor și de capacitatea de absorpție. Sigur că există bani din partea Uniunii Europene, dar puterea de absorpție este problematică. Vom analiza toate aceste lucruri pentru a putea să ne asigurăm că obligațiile internaționale sunt respectate. Acesta sigur că este o problemă importantă care rămâne în continuare nerezolvată. Iar în ceea ce privește Turcia, dacă ar putem să ajungem la un acord în ceea ce privește readmisia, acest lucru ar fi foarte bun. S-a parafat acordul și uh, au spus că îl vor semna la un moment mai târziu din timp, în momentul în care va începe și dialogul în paralel privind uh, regimul vizelor. În uh, același timp, trebuie să ne aprofundăm cooperarea cu Turcia pentru a ne asigura că toată lumea își uh, respectă angajamentele. Sigur că împreună putem să abordăm această situație foarte dificilă la frontieră. Doamne Keller, în ceea ce privește frontierele inteligente, este vorba despre două chestiuni. În primul rând, facilitarea pentru uh, programele înregistrate de uh, turiști, uh, acele programe bona fide. Um, acestea există în anumite țări, cum ar fi în Olanda, și celălalt punct ar fi un sistem de intrări-ieșiri, deci în loc să se pună ștampila în pașaport, sistemul să fie gestionat electronic. Lucrăm acum uh, cu diverse studii de impact pentru a vedea cum se pot implementa lucrurile cel mai bine și sigur că vom reveni cu un raport um, înainte să facem o propunere formală. În ceea ce privește Frontex, există un regulament, după cum bine știți, iar Frontex în prezent uh, nu va numi o persoană care să fie responsabilă de uh, drepturile omului în acest context. Regulamentul Frontex spune foarte clar că orice țară membră care participă la operațiunile Frontex trebuie să uh, îndeplinească toate regulile în vigoare. Dacă se încalcă aceste reguli, țara respectivă poate să fie suspendată. Sperăm că acest regulament va fi implementat cât mai repede posibil. Domnule Brons, într-adevăr, avem nevoie de uh, oameni care să vină în țările noastre, sigur, bine calificați. Multe țări, multe companii spun că le lipsesc uh, oamenii calificați în Europa și că ei caută și în altă parte. Sigur că statele membre sunt cei care decid și nu comisia ia o asemenea decizie. Însă, ceea ce putem să facem este să simplificăm procedurile. Dacă cineva dorește să atragă tehnicieni, IT, ingineri sau uh, personal medical din alte țări, noi putem să ajutăm pe această cale. În ceea ce privește uh, solicitanții de azil, aceasta reprezintă o problemă, însă există multă, ex- multă expertiză în acest domeniu, se lucrează uh, și chiar dacă cineva nu poate să dovedească din ce țară provine, um, acest lucru uh, este prelucrat în acest moment. Domnule Jimenez, într-adevăr, suntem uh, conștienți de toate problemele legate de crimă organizată și terorism. La început am crezut că problemele sunt mai mari, însă în regiunea Sahel, după cum bine știți, uh, putem să suspectăm că există un focar care ar duce la traficul de arme și o legătură sporită cu această infracționalitate uh, de tip organizat. De asemenea, coordonatorul privind antiterorismul, domnul Gilles de Kehover și doamna Ashton, s-au aplicat asupra acestei chestiuni și ar putea să vă răspundă la întrebări legate de tendințele actuale. Domnule Bilt, în ceea ce privește vizele și regimul de vize pentru Balcani, într-adevăr a existat o îmbunătățire a colaborării cu această zonă. Um, colaborarea a fost întotdeauna una foarte bună între Comisie și țările din zona respectivă. A existat un plan de acțiune al Guvernului de la Kosovo, însă în continuare există rapoarte care provin de exemplu, din țara dumneavoastră sau din țara mea, uh, privind abuzuri și încălcări ale uh, libertății regimului de vize. Mai ales din Bosnia am primit uh, destul de multe. Așteptăm un raport din partea Frontex pentru a afla care sunt cifrele peste tot în Europa. Așadar, avem un dialog constant cu toate aceste țări pentru a ne asigura că toți călătorii bună fide călătoresc în condiții optime. Sunt însă mulți bani implicați aici. În ceea ce privește Turcia, încercăm să ne folosim de codul privind vizele cât de mult posibil. Uh, facem presiune asupra statelor membre pentru a face acest lucru, taxele pentru vize, în ceea ce privește vizele pentru studenți, cercetători, oameni de afaceri, toate acestea pot fi reduse. De asemenea, procedurile pot fi accelerate. Există o listă comună de documente necesare, valabilă pentru toate uh, țările și, de asemenea, pot fi instaurate centre de aplicare a vizelor uh, comune. Din păcate, în Turcia ele nu există încă, dar ambiția noastră este de, la, de a le înființa și de asemenea dorim să introducem vizele cu mai multe intrări. Sigur, sunt niște pași pe care am făcut, pași vizibili, nu sunt suficienți însă. Și mobilitatea sporită uh, pe relația cu Turcia este unul din obiectivele noastre. Dorim așadar să lansăm în toamnă dialogul pe uh, marginea regimului de liberalizare a vizelor, urmăm procedurile standard pe care le-am urmat și cu alte țări care s-au aflat în aceeași situație. Doamnă președinte, îmi cer scuze că am trecut atât de repede prin toate întrebările. Cred că va trebui să revin la toamnă pentru a răspunde mai precis pe marginea unor subiecte specifice. Președinte, vă mulțumesc uh, foarte mult că ați răspuns la atâtea întrebări într-un timp atât de scurt. Vom continua dialogul în septembrie. Doamna Malmström, să aveți o vară frumoasă, este bine meritată. Okay, and now we, we are continuing with, uh, with the sec second or the next. Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, care este programul de acțiune în materie de schimburi, asistență și formare pentru protejarea monedei euro împotriva falsificării, programul Pericles 2020. Raportor este doamna McIntyre și aș dori să o rog pe doamna McIntyre. Nu, în primul rând, așteptăm un minut anumite, anumiți colegi doresc să părăsească sala. Vă rog să faceți acest lucru cât se poate de rapid pentru a ne putea continua lucrările. Programul Pericles expiră la sfârșitul anului 2013, iar noul program va asigura continuitatea finanțării în domeniul protecției uh, Monede euro împotriva falsificării. Urmează a fi introdusă o procedură și este avi necesar avizul Parlamentului. Uh, domnul Diaz de Meira este raportor uh, pe marginea acestui raport. Uh, doamna McIntyre, pe acesta vă rugați să ia cuvântul. Sper că toată lumea care dorea să plece a plecat deja. Așadar, doamna McIntyre, aveți cuvântul. Well, first of all, I'd... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru ajutorul pe care mi l-au acordat și aș dori să mulțumesc secretariatului care m-a ajutat foarte, foarte mult, pentru că acesta, iată, este primul meu raport. De asemenea, aș dori să mulțumesc comisiei care mi-a oferit informații detaliate referitoare la activitatea grupurilor de experți și mi-au răspuns detaliat la solicitări. Programul Pericle promovează cooperarea între autoritățile naționale, europene și internaționale, autorități active în lupta împotriva contrafacerii monedei euro. Bugetul e foarte mic, un milion de euro pe an. Propunerea comisiei este aceea de a reînnoi programul pentru 2014. În 2001, la raportorul liber, domnul Hart Schmidt, un respectat membru al PS-ului de atunci, a elaborat un raport interesant pentru că acesta dorea să îndrepte resursele în direcția cea mai justă, care să permită o eficientizare maximă. Această idee am preluat-o și eu și o veți găsi în textul proiectului meu de raport. În 2001 poziția Parlamentului era una doar consultativă. Acum, după Lisabona, dosarul intră pe codecizie, așa că ne este mai ușor să ne facem auzită vocea. Propunerea comisiei, în opinia mea, lasă unele lucruri prea, lasă prea vagi și eu am încercat să direcționez mai bine programul și să maximizez fondurile alocate. În articole 7 și 8, vedeți că, în opinia mea, numărul mare de grupuri țintă este, cum spuneam, prea mare. Ar trebui să nu împrăștiem un volum limitat de resurse, ci să le concentrăm acolo unde efectele sunt cele mai mari. Și de, în această logică s-au născut amendamentele mele. O altă chestiune care probabil uh, va fi dezbătută se referă la ratele de cofinanțare. Știu că și la Consiliu nu există un acord pe marginea acestor procente. Cred că o să mai auzim multe pe această temă, însă, în opinia mea, tocmai din cauza faptului că fondurile sunt limitate, ar trebui să reducem rata de cofinanțare, pentru ca banii să meargă mai departe și să țină mai mult. Aveți acolo 17-80% în circunstanțe excepționale. Cred că atât am avut de spus, însă aștept cu nerăbdare să văd ce au de spus colegii mei raportori din umbră. Mulțumim și noi. Președinția cipriotă are vreun reprezentant aici? Din câte știu, domnul Alexandru Spanaiotu este aici și l-aș ruga să ia cuvântul. Președinția cipriotă dorește să confirme că a primit un mandat din partea Coreperului pentru a începe negocierile legislative când e gata și Parlamentul și sperăm să se ajungă la un acord în primă lectură. Sperăm să avem negocieri constructive. Thank you very much. It was a, very short and very... Vă mulțumim, un comentariu scurt și util din partea comisiei un reprezentant al OLAF, dacă nu mă înșel. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ne dați posibilitatea să iau cuvântul. Sunt director de unitate pentru unitatea Protecția Euro în OLAF, la Comisie. Suntem aici un serviciu al Comisiei care pregătește legislație. Noi am citit raportul doamnei McIntyre, un raport care confirmă într-adevăr că e nevoie să continuăm cu acest program și dincolo de anul 2013 este un pas înainte important. Sigur, mai sunt încă chestiuni pe care vrem să le vedem discutate aici în Parlament, la LIBE. Primul punct se referă la resursele limitate. Într-adevăr, programul Pericle actual, dar și Pericle 2020, programul pe care l-are în vedere Comisia, are resurse limitate. Oricum, în ceea ce privește participarea noastră, dorim foarte mult să putem avea o participare multidisciplinară. Știți că această chestiune a contrafacerii bune de euro este o chestiune de interes pentru crimă organizată, să spun așa. Ar fi important atunci ca judecătorii și procurorii să participe la seminarele noastre. Acest lucru este esențial pentru noi, pentru că acești judecători și procurori publici, judecători de instrucție, joacă un rol deosebit de important în lupta împotriva contrafacerii monedei euro. În ceea ce privește rata de cofinanțare, Comisia a propus să continue cu rata actuală de cofinanțare, care este de 80%, și doar în cazuri excepționale, cazuri justificate în programul nostru de lucru, vom trece de la 80% la 90%. De ce? Pentru că în grupul nostru de experți avem delegații, experți care au indicat că e foarte greu este foarte greu să ofere cei 20% cofinanțare și ar prefera să fie 10%. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, spune doamna președintă. Comentarii de la raportori din umbră sau de la altcineva? Dacă nu, atunci uh, o rugăm pe doamna McIntyre să mai spună ceva dacă dorește. Alte comentarii privind cofinanțarea? Atunci vă mulțumim foarte mult. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 5 septembrie. Asta înseamnă că avem toată vara la dispoziție, putem lucra la aceste amendamente și apoi mergem mai departe. Mai avem câteva minute până să discutăm uh, protecția datelor nu știu dacă domnii Druță sau, sau Albrecht sunt aici, raportorii nu sunt aici. Da, domnul Druță este. Am trebuit să-l găsim și pe domnul Albrecht, că am vrea să discutăm aceste dosare împreună. Cred că și această dezbatere va fi destul de încinsă, cu multe intervenții așa cum s-a întâmplat și cu schimbul de opinii cu doamna comisar. O să începem uh, când ajunge aici domnul Albrecht. Dacă nu ajunge, luăm o pauză. O să știm curând uh, când va sosi domnul Albrecht. Uh, he's uh, coming in five minutes, so uh, we... Va fi aici în 5 minute, luăm o pauză de 5 minute, după care continuăm cu cele două dosare privind protecția datelor. Ok. I would like to welcome both rapport. Îi salutăm pe ambii raportori, stimați colegi. Se pare că lucrăm extraordinar de bine împreună, sau cel puțin dumneavoastră doi ați colaborat bine. O să luăm împreună cele două dosare. Raportorii sunt domnul Druțas și domnul Albrecht. Și după ce acest schimb de opinii, după schimbul de opinii din mai, o să avem prima prezentare a documentului de lucru pentru ambele rapoarte. Noi ne-am ocupat intensiv de aceste dosare. Să continuăm și după vacanța de vară, pentru că ne vom îndrepta spre elaborarea proiectelor de raport. Întâi dau cuvântul domnului Albrecht și domnia sa ne va prezenta pe scurt primul document de lucru. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că ne-ați așteptat să venim și noi în sală. Cred că putem trece la prezentarea acestui document de lucru. Acesta se referă la întregul, la întregul exercițiu, reforma protecției datelor, menită a continua vechea directivă din 95, directiva 46, privind protecția datelor. Creăm astfel o abordare coerentă și în materie de cooperare juridică și poliționească cu noile directive. Deci avem un regulament și o directivă. Propunerile au venit pe 25 ianuarie și de atunci ne-am ocupat de aceste două dosare. Raportorul pentru directivă, domnul Druțas și eu, raportorul pentru regulament, am cooperat strâns pe acest pachet, pentru că de la început noi, Parlamentul European, am cerut o abordare comună în materie de protecție a datelor, pentru că dorim să avem o singură abordare juridică pe această temă. Vrem să avem standarde, un instrument juridic la standarde înalte, un instrument juridic coerent și armonizat și am cerut acest lucru și în ultimii ani. Am spus că vrem să avem un cadru juridic ambițios pentru protecția datelor care să elimine fragmentarea și incertitudinea juridică. Această abordare va garanta că se vor întreprinde demersuri legislative coerente pe ambele dosare. Așa vom realiza și o abordare cumprinzătoare. Toate întâlnirile pentru ambele propuneri vor fi mixte, combinate și vom garanta că același nivel de protecție a datelor se aplică în toate domeniile afectate de această reformă. Așa vom merge mai departe. Până acum am avut o serie de întâlniri tehnice cu comisia pe marginea regulamentului și mâine avem întâlniri tehnice pe marginea directivei Vom continua după vacanța de vară. Pe regulament avem deja o perspectivă asupra tuturor chestiunilor deschise și pe acele domenii în care suntem de acord că propunerea Comisiei trebuie să se alinieze doleanțelor noastre și va trebui să fie modificată în consecință. Deci după vacanța de vară sperăm să mergem mai departe, să avem o linie comună a Parlamentului în acest dosar. După cum au decis coordonatorii LIBE după cum a anunțat doamna președinte, LIBE va avea o întâlnire anuală interparlamentară IPM împreună cu parlamentele naționale în domeniul libertății, securității și justiției pe marginea acestui pachet pe 9 și 10 octombrie. Alte documente de lucru vor fi prezentate în cursul anului. Se discută și un studiu de impact. Asta e idee a Parlamentului și o să vedem la viitoarea întâlnire interparlamentară să avem documente de lucru specifice la care să înaintăm amendamentele. Noi am abordat această perspectivă cam cu un an în urmă, raportul FOS. A fost o serie de aspecte generale pe marginea primei comunicări a Comisiei referitor la această reformă. 1 armonizare de plină la cele mai înalte standarde, oferind certitudine juridică și un nivel înalt, uniform de protecție a datelor individuale în toate circumstanțele posibile. Acesta era primul nostru scop și l-am formulat pornind de la directiva veche, 495, și de asemenea vrem să întărim drepturile subiecților acestor date, și avem impresia că asta poate fi realizat dacă oferim un cadru care oferă subiecților acestor date dreptul la consimțământ în materie de da, caracter explicit al datelor, reguli de transparență, nivel de informare și dreptul de a fi uitat și șters din evidență. Și, de asemenea, dispoziții specifice privind datele sensibile și datele referitoare la copii. Al treilea lucru important pentru noi a fost faptul că aceste autorități independente de protecția datelor trebuie să fie întărite și, de asemenea, agenții răspunzători. Grupul de lucru pe articolul 29 participă la această reformă și acest lucru pare să fie reflectat în reformă. Și de asemenea am dorit să fie și sancțiuni, sancțiuni prevăzute în planul de reformă și nu în ultimul rând o chestiune referitoare la transferurile pe internet a datelor. Trebuie să existe reguli specifice în regulament, dar și în directivă Ne interesează negocierile în desfășurare cu țările terțe, e vorba de acordul cadru pe protecția datelor cu Statele Unite. Vrem abordare coerentă și aici. Însă ceea ce privește regulile în termeni concreți, am să-i dau cuvântul colegului Dimitros Druțas, care este raportorul pentru directivă și vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumim, domnule Druțas, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc foarte mult și lui Ian. Aș dori și eu să subliniez această abordare coerentă. E foarte importantă pentru noi. Nu vreau să intru în detalii suplimentare. Ian Albrecht a subliniat acest aspect, cum mergem înainte, cum lucrăm, care e procedura aleasă. Însă ideea e că încercăm să avem un calendar comun pentru regulament și pentru directiva, coordonăm, sincronizăm întâlnirile noastre, întâlnirile raportorilor din umbră și în același context aș dori să mulțumesc tuturor, în primul rând raportorilor din umbră și lui Ian Albrecht, care și-a asumat rolul conducător aici, a formulat un program ambițios și, de asemenea, vreau să mulțumesc și secretariatului Comisiei Libe. E o adevărată echipă care s-a născut aici. Pachetul juridic e uriaș, e important pentru cetățenii europeni și de aceea consider că este important să mergem înainte în mod coerent, colaborând unul cu ceilalți. Această abordare comună este importantă, pe de altă parte, ne duce la primul mare semn de întrebare referitor la directivă. În Consiliu există anumite state membre care deja și-au exprimat opinia că nu doresc să discute directiva. Nu știu dacă e cineva de la comisie aici. Aș vrea să întreb comisia ce vește au din partea lor, care e poziția lor. Eu pot să vă spun și să vă informez, stimați colegi, că vreo două săptămâni în urmă, am fost în Cipru pentru discuții cu viitoarea președinție cipriotă. Am pus o întrebare directă ministrului de resort pe această chestiune. I-am spus deschis că n-am primit răspunsul pe care îl doream. Chestiunea este lăsată deschisă la Consiliu. Însă avem motive de neliniște în legătură cu modul în care Consiliul și anumite state membre se vor ocupa de această chestiune a directivei. Este o invitație și colegilor de la LIBE să vină cu idei referitor la modul în care am putea rezolva această chestiune, cum am putea pune presiune eventual asupra Consiliului și asupra anumitor state membre care prefer această abordare precaută atunci când e vorba de directivă. Câteva cuvinte acum despre principalele evenimente, elemente ale reformei. Ian Albren și cu mine ne-am împărțit puțin atribuțiile și prezentarea documentului scris. Ce alte elemente ale reformei menționăm aici? Foarte pe scurt, indivizii, cetățenii europeni, nu pot controla datele. Asta deoarece protecția datelor este un drept fundamental, articolul 8 din Cartă și articolul 16 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Un alt element este acela că aceleași principii se aplică acum sectorului public și sectorului privat, cu anumite limitări, desigur mai ales atunci când e vorba de forțele de ordine și de aplicarea legii. Regulile sunt uh, adaptate la noile progrese tehnologice, deși pe notă personală aș dori să vă spun că și pe mine mă îngrijorează același lucru care îngrijorează și pe mulți dintre colegii mei, și anume că progresul tehnologic este atât de rapid încât de multe ori mă îndoiesc că putem adapta suficient de repede regulile ca să ținem pasul cu evoluțiile actuale sau imediat viitoare în materie de tehnologie. Însă, cel puțin acum, progresul tehnologic a fost luat în calcul. Reforma presupune și armonizarea principiilor de bază în materie de protecție a datelor atunci când e vorba de procesarea și schimbul de date între autoritățile polițienești și juridice. Încercăm să eliminăm fragmentare și să oferim certitudine juridică individ, persoanelor fizice și juridice și de asemenea vrem să avem un sistem sigur de transferuri de date către țările terțe Vrem să promovăm și pe plan internațional. Vrem, practic, să asigurăm respectarea drepturilor fundamentale în materie de protecție a datelor personale. Câteva cuvinte, nu multe, în legătură cu lucrurile pe care va trebui să le discutăm în viitor. După întâlnirea cu raportorii din umbră, unde Ian Albrecht a prezentat un program deosebit de ambițios, am stat acolo ore în șir, ocupându-ne de diferite chestiuni și cred că după primele întâlniri ale raportorilor am putea spune că am ajuns la următoarele întrebări care rămân încă fără răspuns. În primul rând, rolul comisiei prin acte delegate și de punere în aplicare. Aici am decis că trebuie să avem o întâlnire specială a raportorilor din umbră la care să discutăm această chestiune, pentru că este o chestiune de amploare și de importanță deosebită. Apoi, problema posibilă excludere a protecției datelor pentru instituțiile europene și pentru agențiile europene. O altă chestiune se referă la relația dintre drept sindical general și dreptul general european și legislația națională specifică, apoi cooperarea în materie de cauze transfrontaliere și apoi am decis că e nevoie de clarificări suplimentare în ceea ce privește termeni cum ar fi interes legitim, interes public și siguranță publică. Trei noțiuni care trebuie să fie clarificate pentru că nu vrem ca regulile să se suprapună una cu cealaltă. Și apoi, problema accesului la datele deținute de autorități publice din alte țări. Cam asta ar fi principalele chestiuni care încă mai trebuie discutat, discutate. Sunt sigur însă că uh, pe măsură ce lucrurile merg mai departe, vom identifica altele și altele. Colegii, desigur, ca întotdeauna, sunt invitați călduros să vină cu idei proprii, cu solicitările lor, cu observații referitoare la o chestiune sau alta. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Este o listă impresionantă de întrebări care încă mai trebuie discutate și sunt um, câțiva deputați care doresc să facă câteva comentarii. Însă, mai înainte să dau cuvântul deputaților, din câte știu eu, președinția ar putea să fie reprezentată. O avem pe doamna Boulanger din partea comisiei și comisia dorește să ia cuvântul. Așadar, vă rog. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește poziția, am vrea să mulțumim raportorilor și raportorilor din umbră pentru activitatea pe care au depus-o și, dincolo de aceste persoane, să mulțumim colaboratorilor de la Parlamentul European pentru că am avut foarte multe ședințe tehnice care ne-au permis să avansăm cu elaborarea textului regulamentului. În ceea ce privește documentele de lucru care au fost prezentate. Este vorba de un uh, document binevenit pentru comisie. Există un teren de înțeleg pe, pe, pe, pe care să îl uh, descoperim. Intervențiile precedente au insistat asupra protecției datelor uh, pe aspectul piața internă și faptul că Comisia a propus un regulament pentru consolidarea acestui aspect, o aplicare mai bună a protecției datelor, inclusiv prin consolidarea puterilor uh, în strânsă legătură cu articolul 29 și cu introducerea unor sancțiuni. În consolidarea dimensiunii piaței interne, vrem să fim siguri că asta se face cu o reducere în același timp a sarcinii administrative, ținând seama de globalizare. În propunerea pe care am făcut-o în acest context, salutăm uh, voința Parlamentului de a înainta uh, foarte rapid și suntem disponibili pentru a discuta aprofundat problemele care au fost deja identificate în documentul de lucru. Aș vrea să insist asupra unui aspect care este aplicarea regulilor la instituțiile și agențiile și organismele europene, cu alte cuvinte, modernizarea regulamentului 20, 45 din 2001 Comisia a făcut o primă comunicare în noiembrie 2010 și acolo uh, s-a spus că este nevoie de o adaptare a regulilor la aceste uh, organisme și uh, vă mulțumesc pentru prezentarea pe care m-ați lăsat să o fac. Uh, am fost întrebare care este abordarea președinției Consiliului vis-a-vis -vis de dimensiunea acestui pachet. Este foarte clar că, din punctul de vedere al Comisiei, am prezentat un ansamblu de reguli care să ne ducă la o abordare completă în domeniul protecției datelor, aplicând noutățile care apar la nivelul tratatului de la Lisabona. Mulțumesc foarte mult! Domnul Fost, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc și eu celor doi raportori. Susțin și eu tot ceea ce au spus cei doi și aș dori să fac câteva observații suplimentare. La modul general, avem aici această abordare one size fits all. Fie că este vorba despre public sau privat, despre întreprinderi offline sau online, private, publice, uh, Totul este la oaltă și de aceea este nevoie de clarificări, de afirmații cât se poate de clare și în ceea ce privește implementarea și aplicarea acestor drepturi și reguli. De aceea clarificările care au fost abordate și până acum sunt foarte importante, pentru că nu trebuie să introducem niciun fel de incertitudine cu privire la modelele pe care le avem la dispoziție trebuie să vedem în ce măsură un registru eh, pentru eh, autocamioane uh, arată la fel sau este gestionat la fel cu un registru pentru alt tip de mașină. Toate aceste lucruri trebuie sintetizate aici. De aceea aceste clarificări sunt atât de importante. Și sigur că sunt uh, două aspecte semnificative. Aceste acte de punere, de punere în aplicare, pe care le criticăm de multe ori, uh, sunt un aspect care nu duc la foarte multe clarificare. De aceea, din punctul meu de vedere, ar trebui să filtrăm cu atenție lucrurile, să vedem unde se transformă în uh, nuanțe prea detaliate unde devin prea tehnice, dar la modul general trebuie să ne asigurăm că și în ceea ce privește actele delegate, um, acestea sunt menționate în regulament. Pe de altă parte, în ceea ce privește mecanismul de coerență, trebuie să ne asigurăm că acesta este compatibil cu practica. Și atât actele delegate, cât și mecanismul de coerență, trebuie să ne asigurăm în privința celor uh, două aspecte să nu existe un nivel de colegislație, ci ceea ce ne imaginăm și ceea ce ne dorim să fie implementat. Încă un punct care se referă tot la clarificare. Avem aceste principii și anume the right to be forgotten sau uh, portabilitatea datelor, toate acestea sunt lucruri care se menționează mai ales în contextul vieții online a sistemelor și a companiilor de telecomunicații, însă ele trebuie să fie aplicate și la alte niveluri. De aceea și aici sunt necesare clarificări. Iar, per total, dacă este să vorbim de echilibru, echilibru între diversii actori economici, inițial a fost vehiculată ideea de mai multă responsabilitate proprie. Cu existența unui control puternic, sever și a unor sancțiuni severe. Însă, în acest moment, din punctul meu de vedere, ne confruntăm cu o aglomerare a câte puțin din toate, însă noi trebuie să ne asigurăm că obținem un echilibru corespunzător. De aceea poate ar fi bine să avem mai multe stimulente și în ceea ce privește protecția datelor uh, industriale, astfel încât să oferim și facilități uh, la nivel birocratic și, în felul acesta, să obținem mai mult echilibru. Deci să ținem cont mereu de dimensiunea lucrurilor atunci când uh, acționăm. Mulțumesc, doamna Intfeld. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep și eu mulțumind raportorilor pentru abordarea lor comună. Cred că este o abordare eficientă și, de asemenea, un semnal politic. Acest Parlament a solicitat un instrument unic, un nivel unic de protecție. Dar, iată, ne-am trezit cu două instrumente în loc. Deci, deja uh, este un rezultat mai slab decât ceea ce solicitaserăm. Așa cum ați spus și dumneavoastră, am auzit și noi zvonurile din partea Consiliului, um, note de la întâlnirile lor care au spus că nu ne grăbim deloc, putem să așteptăm câțiva ani până lucrăm la directivă, suntem um, bucuroși de um, directiva cadru. Eu aș vrea să mergem puțin mai departe decât ceea ce a spus și nu să le solicităm numai să înceapă să lucreze pe marginea directivei. Eu cred că ar trebui să existe și un schimb dacă Consiliul refuză să lucreze pe marginea directivei, atunci noi, în schimb, ar trebui să refuzăm să lucrăm pe marginea oricărui dosar care are legătură cu această directivă. Și știu că domnul Kirchhoff uh, nu va dori acest lucru, dar de ce să discutăm despre un dosar precum uh, PNR când Consiliul refuză să discute și să lucreze pe marginea acestui dosar. Deci cred că poziția noastră ar trebui să fie mai puternică, mai solidă. Pentru că, cinstit fie spus, aici este vorba despre um, securitate, libertate, justiție. Și nu putem să mergem în direcții paralele cu Consiliul. Cred că acesta este cheia. Trebuie să acceptăm, să lucrăm numai pe o jumătate nu trebuie să acceptăm să lucrăm numai pe jumătate de pachet. Așa ceva este inacceptabil. Aș dori să fac și eu o observație de ordin general. Rezultatul final ar trebui să fie unul de protecție înaltă a datelor, care să se bazeze pe niște principii foarte clare și sancțiunile să fie prevăzute cât se poate de clar și să fie severe. Legislația se aplică unei zone foarte largi. Este vorba despre procese uh, de gestionare a datelor, controlul datelor, sunt implicate companii, organizații și trebuie să ne uh, asigurăm că procesul acesta este eficace. Nu va fi eficace decât dacă va ține riscul sub control. Și ultima observație vom uh, discuta multă vreme despre detalii referitoare la această legislație privind protecția datelor. Cred că trebuie să reținem un lucru, și anume legislația actuală privind protecția datelor și modul în care este implementată aceasta. Și ca să spunem diplomatic, suntem departe de a avea un rezultat perfect. Ba chiar, mai degrabă, instituțiile Uniunii Europene, ele însele adoptă legislație care încalcă uh, legile privind protecția datelor existente. Dacă este să privim, spre exemplu, modul în care Comisia Europeană acceptă în mod pasiv faptul că legislația noastră europeană este încăl este depășită de legislația a țărilor terțe care este aplicată în Uniunea Europeană, atunci eu cred că ar trebui să nu mai investim în noi legi dacă nu respectăm nici măcar legislația deja existentă. Sigur, este o afirmație uh, mai mult decât simbolică. Eu sunt convinsă de ceea ce spun și vreau să vă spun că dacă adoptăm legi, ele trebuie să fie respectate și noi trebuie să ne asigurăm că așa se întâmplă. Cam atât pentru moment. Eh, eh. Mulțumesc foarte mult. Lista de interve- intervenient crește, așadar vă rog pe toți să vorbiți maximum două minute, două minute și jumătate. Domnule Alvaro, vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, President. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Infeld uh, lucrează pe marginea directivei, iar eu mă bucur să lucrez pe marginea regulamentului. Și împotrivă, împreună, uh, putem avea succes. Mulțumesc foarte mult și lui Ian Philip Albrecht, pentru că, așa cum a spus și colegul nostru, Drăuța, a organizat uh, și prevăzut ședințele într-un mod obințios și iată că ne aflăm în fața unei provocări. Dar cred că este bine că procedăm așa, pentru că, după cum am auzit, da, este o provocare. Și, contrar dorințelor și așteptărilor comisiei, uh, eu nu mă grăbesc. Nu mă grăbesc să încheiem acest dosar. Sigur, doresc să îl încheiem repede și bine și înainte de încheierea mandatului. Dar nu trebuie să ne grăbim, nu trebuie să îl finalizăm înainte de această vară sau de încheierea acestui an. Eu cred că legislația pe care o adoptăm trebuie să fie una bună, nu una adoptată rapid. Este un pachet uriaș, iar Comisia a făcut eforturi foarte bune și ne-a prezentat lucrurile în mod clar. Este un pachet complex și, sigur, este întotdeauna loc de mai bine. Provocările sunt mari, însă trebuie să lucrăm în interesul statelor membre. Nu trebuie să uh, împiedicăm dezvoltarea afacerilor și a inovației. Și pentru a sublinia câteva aspecte, sigur, observăm că ceasul uh, ticăie, însă uh, trebuie să discutăm despre legislație și să vedem de ce Uniunea Europeană ar trebui să se excludă pe sine și instituțiile sale din acest regulament? Cred că ar trebui să acționăm așa cum spunem și să urmăm propriile reguli, să le respectăm. Ceea ce doresc uh, este să procedăm așa cum au spus colegii mei și înainte. Și anume, avem nevoie să introducem uh, legi care să respecte principiile în context legile trebuie să fie tratate diferit. Cred că atunci când avem de-a face cu protecția datelor, vorbim de anumite praguri. Nu putem spune 250 de oameni într-o companie um, care se transformă în um, ofițer de protecție a datelor. Acestea sunt lucruri despre care trebuie să vorbim și au fost menționate și alte aspecte. Observ că timpul meu s-a scurs, așa încât uh, nu voi mai spune nimic altceva. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Latford! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Observ că domnul Albrecht uh, a vorbit despre regulamente. Domnul Albrecht, în documentul comun, um, a prezentat um, lucrurile interesant. Apreciez munca celor doi raportori, însă el vorbește despre industrii care ar fi unul dintre sectoarele cu care se fac consultări. Și aș vrea să știu dacă Uh, aceste consultări ne arată care este modul de gândire specific referitor la cum să ajungem la niște aranjamente care să oferă protecție, dar să fie și benefice. Este nevoie de um, consens, de consimțământ, dar uh, și de respectarea principiului need to be forgotten. Trebuie să ne asigurăm că clienții nu vor fi mereu uh, iritați de faptul că trebuie să-și dea acordul la fiecare 5 secunde, de exemplu. În același timp, trebuie să ne asigurăm că nu vor exista practici uh, neloiale online. Să fii invitat, de exemplu, să um, lași libere anumite câmpuri. Cineva poate să spună, da, doresc să nu mai primez notificări, iar alt câmp precizează, nu doresc să uh, mai pre- să mai primesc notificări. Sigur, ei doresc să se asigure că bifezi ambele căsuțe. Însă mie acest lucru mi se pare oarecum uh, o păcăleală, pentru că sunt aliniate două acorduri, dar unul este pozitiv și unul este negativ. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că nu există prea multe prescripții care să uh, ducă la distorsiuni. Sunt puțin îngrijorată că ar putea exista prea multe detalii referitoare la organizare și nu se pune suficient accentul pe rezultate, ci mai degrabă pe acest exercițiu de a bifa căsuțe. Aș dori ceva mai multă flexibilitate. Mulțumesc. Îl rog pe domnul Kelly să ia cuvântul pentru că înțeles de raportor din partea ITRE și ar putea să fie util pentru noi să auzim și avizul ITRE. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Uh, într-adevăr, discuția este interesantă. Sunt mulțumită tendința generală care a fost numită, reflectă ideile mele în mare măsură. Am discutat despre toate aceste lucruri, nu s-a decis încă dacă vom avea regula 50 sau uh, regula 49 consolidată, însă mulțumesc raportorilor pentru modul în care au lucrat până acum și pentru um, abordarea inclusivă. Este o abordare potrivită care ne va ajuta să obținem un rezultat bun în final. În mod evident, și mai ales uh, din perspectiva ITRE, aștept să ne asigurăm că vom uh, consolida piața unică, că vom încuraja companiile să se dezvolte și în același timp vom proteja indivizii. Unele propuneri nu fac acest lucru, nu încurajează aceste tendință, iar în urma întâlnirilor cu reprezentanții companiilor are și faptul că trebuie să mai lucrăm pe această direcție pentru a diferenția mai ales între diversele tipuri de companii, astfel încât să ne asigurăm că companiile, companii financiare, organizații uh, voluntare, toate acestea uh, sunt date în considerare, pentru că modelul one size fits all nu se poate aplica, trebuie să fim flexibili. O companie cu 300 de angajați trebuie tratată diferit față de o companie cu 200 de angajați, trebuie să analizăm aceste modele diferite, iar uh, modelul controlor procesor uh, și acesta trebuie luat în considerare uh, trebuie să vedem care este responsabilitatea um, care revine controlorului primar. Din uh, discuțiile cu raportorii din umbră, de la ITRE, am ajuns la concluzia că trebuie să mai uh, analizăm uh, diferite aspecte, să facem sugestii uh, sunt de părere că nu ar trebui să ne grăbim, dar în același timp trebuie să fim determinați, hotărâți să încheiem acest dosar până la sfârșitul acestui mandat, deci până la sfârșitul lui 2014. Să trecem de acest deadline ar reprezenta un eșec din punctul nostru de vedere. Nu ar fi bine să trecem la următorul mandat. Acest lucru ar fi uh, negativ și pentru comunitatea de afaceri și pentru persoanele individuale. Trebuie să lucrăm uh, cu hotărâre și trebuie să definim lucrurile în mod corespunzător, trebuie să fie reflectate nevoile indivizilor, dar și nevoile industriei, pentru că trebuie să ținem cont de piața unică care trebuie să se dezvolte. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru contribuția noastră, doamna Hirsch și doamna Romero Lopez. Și doresc, uh, de asemenea, să-l rog pe domnul Kirkhope dacă dorește să răspundă la unele întrebări uh, în calitate de raportor din umbră. Doamna Hirsch, mai întâi. Vielen Dank. Um, Mulțumesc. În primul rând, uh, mulțumesc celor doi raportori în calitate de uh, raportare pentru aviz din partea Ample. Mă voi concentra asupra întrebărilor care vizează acest domeniu. Pe de o parte, vorbim aici despre protecția datelor în domeniul ocupării. Aici lucrurile sunt foarte fragmentate. Avem articolul 82 um, care se referă la acestea, însă formularea este foarte vagă. Este vorba despre um, această directivă. În limitele acestei directive, statele membre au posibilitatea, se spune în directivă. Însă aici sunt necesare clarificări suplimentare. Eu sunt deputat, am, am discutat și cu deputații din statele membre care sunt de părere că această directivă nu se referă deloc la protecția datelor în rândul angajaților, de aceea această formulare, iată, trebuie formulată mult mai clar. Cred că ar trebui chiar introdus un capitol separat pentru a exprima cât se poate de clar condițiile foarte diferite în ceea ce privește protecția datelor pentru angajați. Sunt întrebări care uh, au rămas deschise în ceea ce privește legislația, cum ce se întâmplă dacă un angajat pleacă din întreprinderea respectivă, dar uh, are în continuare un uh, fond de pensii uh, acolo care este gestionat în continuare de către companie. Trebuie acesta șters, trebuie să se renunțe la el. Deci sunt aspecte cât se poate de, cri- de, de practice. De asemenea, datele în ceea ce privește sănătatea un subiect foarte sensibil, trebuie să luăm în considerare și trebuie să ne asigurăm că și aici protecția este dată și standardele naționale nici ele nu trebuie neglijate. Apar de asemenea subiecte precum supravegherea video la locul de muncă, supraveghere video care poate, de care poate nu are cunoștință angajatul și așa ceva se întâmplă, sau subiecte cât se poate de simple la nivelul unui concern, când angajatul, uh, de exemplu, este strămutat de la Berlin la Bruxelles. Bine, poate acest lucru funcționează, dar cum se întâmplă dacă persoana respectivă este uh, delocalizată către Delhi? Acestea sunt întrebări cât se poate de practice, care se referă la protecția datelor în rândul persoanelor ocupate și care trebuie să-și mai găsească încă <laughs> răspunsul. Puneți de la premiza că ar fi necesar aici un capitol separat pentru a respecta structura și pentru ca lucrurile să rămână cât mai succinte. Mulțumesc! Doamna Romero Lopez. And then Mr. Kirchhoff. Și apoi domnul Kirkhope. Într-adevăr, dezbatem despre un pachet care ar trebui să reprezinte, de fapt, un instrument unic. Este păcat că Comisia a insistat și a făcut ca la nivelul regulamentului să se ajungă la progrese, dar la nivelul directivei situația actuală uh, ne arată clar că am dat înapoi față de directiva cadru. Asta arată că Parlamentul e bine să aibă o poziție comună atunci când Comisia nu a putut să țină piept Consiliului, pentru că aveam o esență unică, dar de ce un cetățean are dreptul la protecția datelor atunci când nu este suspect, dar atunci când devine suspect, când se găsește deci într-o situație mai vulnerabilă, el este exclus din regulament și apare o directivă nouă pentru acest tip de situații. Este motivul pentru care consider fapt că Comisia nu a avut prea multă forță ă, astfel încât să facă ă, ca acest pachet să devină un pachet comun. Trebuie să avem un pachet care să fie într-adevăr un pachet comun au existat multe probleme, dar trebuie să insistăm asupra faptului că atunci când apare această directivă într-un context foarte dificil și când este vorba de uh, anumite situații în care drepturile cetățenilor nu sunt apărate, atunci ar trebui să obligăm administrațiile și guvernele să mențină același prag de protecție pentru aceste persoane care să fie egale cu protecția acordată persoanelor care nu sunt suspecte. Trebuie să avem o justificare și trebuie să justificăm faptul că uh, unele drepturi sunt violate. Acest lucru nu apare în multe locuri și atunci Parlamentul ar trebui să aibă o poziție comună uh, și să obținem ceea ce Comisia nu a putut să obțină la nivelul directivelor și să îmbunătățim directiva cadru. Mulțumim, domnul Kirkhope. Doamna președinte, mă bucur foarte mult uh, că înțeleg mai bine ce ați vrut să-mi spuneți. Nu știu, am avut impresia că va trebui să răspund la întrebările tuturor, dar acum îmi, dat, îmi dau seama că m-ați rugat să răspund doar la cele spuse în legătură cu mine și acest acord PNR. N-am să ies din fire, sunt foarte calmă, însă singurele întrebări care au nevoie de răspuns, în opinia mea, sunt întrebările pe care le-am pus parlamentului, președintele Parlamentului nostru. Și acestea se referă la reinstaurarea raportului meu pe cât de curând posibil, ca să putem discuta aceste chestiuni foarte importante. Însă am să fac și eu câteva comentarii proprii. În primul rând, felicit raportorii pentru ce au făcut până acum și mai ales pentru modul în care au decis să lucreze. Totdeauna ne concentrăm pe cuvinte, pe textura propriu-zisă, însă ar trebui să ne dăm seama că atunci când un raportor lucrează așa cum a lucrat acest raportor, niciunul dintre noi nu are motive să se plângă în legătură cu accesul, cu consultările care au avut loc. Și deci de aceea doresc să-i felicit și să-l felicit pe raportor. Opinia grupului meu este aceea că avem nevoie de un nou regulament, un regulament care să fie clar, care să conțină definiții clare pentru toți cei vizați. Sofia are perfectă dreptate atunci când spune de ce să legislăm dacă există deja, să legiferăm când există deja legi. Trebuie să avem grijă să nu dăm legi în mod excesiv, însă lumea nu stă pe loc. Ne mișcăm foarte repede, mai ales în acest domeniu. Apar noi tehnologii, se schimbă modul de utilizare a datelor în raport cu ce se întâmpla cu ani în urmă. Prin urmare, avem nevoie de standarde înalte în materie de protecție a datelor și trebuie să ne asigurăm în același timp că există încredere în anumite sectoare, cum fi sectorul bancar. Foarte greu aici, însă de dorit. Încredere în societățile comerciale și această încredere trebuie să sporească, mai ales atunci când e vorba de modul în care acestea folosesc datele la care au acces. Asta trebuie să se facă la nivel european. Sigur, statele membre au niveluri proprii de raportare la această chestiune. În Regatul Unit, uh, uh, probabil, uh, siguranța cetățenilor și dreptul cetățenilor ne interesează mai mult decât pe oricine altceva în Uniunea Europeană. Însă trebuie să ne asigurăm că povara care revine societăților comerciale este minimizată la maximum. Trebuie să existe protecție, însă de dragul ei, să nu împovărăm excesiv societățile comerciale și nici să nu creăm un sistem în care publicul nu va avea încredere. Progresele de până acum sunt salutare, vom continua să cooperăm pozitiv în acest demers. Sofie a cerut să intervină foarte, foarte scurt la, ce intervine la ce a spus domnul Kirkhope. Și apoi, încă o dată, am să dau cuvântul celor doi raportori pentru cuvintele de încheiere, după care trebuie să mergem mai departe. Doar să o clarificare pentru domnul Kirkhope. Eu nu mă referam la raportul dumneavoastră per se. Știu ce părere aveți de toată chestiunea Schengen, însă asta nu are nicio legătură cu ce discutăm aici. Eu spuneam că dăm legi presupunând că va exista o directivă care va garanta un anumit nivel de protecție. Asta e presupunerea de la care pornim. Însă dacă Consiliul refuză și să aibă în vedere directiva pentru că le ajunge uh, decizia cadru, stați un pic. Ei ne spun, nu, nu vrem să discutăm o directivă, că avem o, o, o decizie cadru care ne, ne mulțumește. Așa că mai așteptăm câțiva ani până facem o revizuire a, a, a deciziei cadru. Dacă așa stau lucrurile, dacă Consiliul ne confirmă că refuză să lucreze la directivă, atunci nici noi n-ar trebui să lucrăm la acele legi care se leagă direct de directiva în cauză. Prin contrast cu chestiunea Schengen, aici avem o, o, o legătură directă și raportul nostru e vizat, dar sunt sigur că și, sunt sigur că și altele. Vă mulțumesc, haideți să nu continuăm cu această de discuție aici. Înainte de a încheia însă, le-aș da cuvântul celor doi raportori pentru o scurt, câte o scurtă intervenție, domnule Druțas și apoi domnul Albrecht Mulțumesc foarte mult, foarte, foarte pe scurt. În primul rând, mulțumesc tuturor pentru această discuție fructuoasă. Două chestiuni în ceea ce mă privește. În primul rând, unii dintre colegi au spus că nu ar trebui să ne grăbim, trebuie să avem grijă, să avem legi bine făcute, lucrul acesta este evident, ăsta e și scopul nostru. N-aș vrea ca de dragul rapidității și expeditivității uh, să sacrificăm anumite lucruri. În opinia mea, nu ne grăbim. Ne pregătim bine pentru un proces dificil, mai ales trilogurile care urmează și mai departe. Suntem cu toții de acord că trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca să terminăm până la finele actualei legislaturi. În ceea ce privește directiva, eforturile de a păstra această abordare comună mă fac să fiu pe deplin de acord cu acei colegi care au spus, care au subliniat importanța acestui aspect. Ideea noastră, desigur, era aceea de a avea o abordare unitară, de a avea un singur regulament pentru tot. Din nefericire, Comisia care albiter face o treabă extraordinară. Ne-au prezentat o propunere foarte bună, însă au preferat să aibă un sistem regulament plus directivă. E, așa mergem mai departe, însă trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a nu renunța la această abordare conjunctă, comună a celor două. E nevoie de. avem un mandat neoficial ca să putem fi puțin mai agresivi pe această temă. Vă mulțumim și foarte scurt, domnul Albrecht, mulțumesc. Mulțumesc tuturor membrilor care au contribuit la munca noastră și le mulțumesc raportorilor din umbră. Un feedback uh, pertinent ajută foarte mult și am primit asta de la raportorii din umbră și domnul Kelly de la ITRE ne-a ajutat și domnul Cumi de la IMCO. Domnul Ludford, vă refereați la diferențierea în materie de mediu internet și de asigurarea consimțământului. Asigurarea unui consimțământ avizat, care să meargă dincolo de un simplu click. Asta e o provocare majoră, mai ales când e vorba de informații trimise, informațiile date subiectului. Trebuie să fie foarte clar ce se va întâmpla cu datele respective. Adresă doar, profil personal, chiar date de localizare. Ar trebui să fie mai multe clarificări referitoare la modul în care datele pleacă mai departe și pe ce se dă consimțământul. Asta ne duce mai departe. Până acum am încercat să avem un context privind cadrul juridic sub, în, în baza căruia se poate face prelucrarea acestor date categorii eventual cu o povară sporită și categorii cu o povară mai redusă acestor obligații în materie de procesare. N-am ajuns acolo încă, însă în ceea ce privește obligațiile de informare ar fi un pas semnificativ înainte. În ceea ce privește spusele doamnei Hersch, referitoare la protecția datelor angajatorilor, nu e foarte clară situația acum, nu știu dacă se include, se exclude acele lucruri. Aș propune să analizăm regulamentul mai în detaliu împreună cu colegii de la Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru că și eu tind să cred că ar trebui să fie un, un capitol distinct privind acest, acest tip de date, încă nu avem așa ceva, dar ne ocupăm și de această chestiune, la fel cum ar fi datele privind sănătatea indivizilor, de asemenea relația între uh, regulile naționale și legislația paneuropeană. E o relație care trebuie să fie definită, să vedem ce marjă de interpretare se poate oferi statelor membre. S-a mai spus un lucru deosebit de important și anume faptul că Vrem această abordare coerentă, vrem ca reforma să fie adoptată, a spus acest lucru și domnul Druțas, și domnul Kirkhope, și domnul Kelly. Parlamentul a spus în repetate rânduri, vrem să avem această reformă, vrem ca regulile să fie mai bune și mai bine armonizate, deci apelul merge și către Consiliu, care va trebui să-și formuleze poziția, permițându-se să mergem mai departe. Am însă impresia că ne, ne, ne înțelegem pe această temă și cu noua președinție și că o să avem rezultate cu președinția cipriotă. Peste vară o să perfectăm detaliile ca să putem merge mai departe la negocieri Parlament-Consiliu pe ambele dosare în primăvara anului viitor, cel mai târziu. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru această dezbatere fructoasă. Continuăm în septembrie. Următorul punct de pe ordinea de zi este al doamnei Bauer, proiect de raport privind protecția consulară pentru cetățenii Uniunii în străinătate. Avem un prim schimb de opinii. Am avut unul pe 25 aprilie. As short as it is possible. We might wait just one minute. Mulțumesc, voi încerca să fiu cât de succintă posibil. Președinta, așteptăm un minut până cei care doresc să părăsească sala o vor face și apoi continuăm dezbaterea noastră. So, this new proposal is aiming to replace the old uh, regulation from uh, 95 la... Bauer, președinta, uh, vă rog să părăsiți uh, sala cât se poate de rapid și în liniște. După cum spuneam, uh, este o chestiune care pare simplă, însă, din păcate, în ceea ce privește detaliile, lucrurile nu sunt atât de simple. Ceea ce lucrurile la care ne-am gândit uh, se concentrează pe articolul 23, care spune că orice cetățean al Uniunii Europene ar uh, trebui pe teritoriul țărilor terțe, în regiunea în măsura în care nu este reprezentat de uh, țara sa, să fie protejat de consulat. Și aceasta este chestiunea cheie. Orice stat membru în aceleași condiții precum și cetățenii statului respectiv. Ce permite, așadar, acest articol? El stabilește coordonare și cooperare, măsuri corespunzătoare și reprezintă o chestiune esențială pentru că înseamnă că nu este posibil să impui noi obligații unui stat membru. Proiectul nostru de raport este oarecum diferit față de propunerea Comisiei și acest uh, lucru dintr-un motiv fundamental. Este o diferență substanțială între protecția consulară de zi cu zi și protecția consulară în caz de criză. În ceea ce privește protecția consulară de zi cu zi și serviciile aferente, ar trebui să rețineți că există posibilitatea de a te adresa oricărui consulat al unui stat membru pentru reprezentare și să beneficiezi de același ajutor și de aceleași servicii pe care le are oricine provenind din țara respectivă. În ceea ce privește protecția consulară în timpul crizelor, aceasta este o chestiune complet diferită. Este de asemenea vorba despre o nouă parte din acest regulament. Și în ceea ce privește această parte, trebuie să ne gândim la ultimele experiențe pe care uh, le-am avut în urma celor mai recente crize. Trebuie să ținem cont de diferitele situații instaurate după semnarea tratatului de la Lisabona, gândindu-ne la serviciul de acțiune externă. Iată, povara coordonării și a cooperării care acum asupra delegațiilor Uniunii Europene. Acest lucru a fost discutat cu reprezentanții serviciilor externe și aș dori să menționez acest lucru. Chiar și Comisia AFET urmează această direcție, această linie. Sigur că există anumite probleme în ceea ce privește finanțarea, pentru că ar trebui să ne gândim la faptul că avem trei țări unde 27 de state membre au uh, reprezentare. China, Statele Unite și Rusia. Nicio altă țară nu are 27 de reprezentanțe. Asta înseamnă că conceptul original care a fost lansat de către comisie și anume de a avea un stat lider poate pune o povară foarte mare asupra acelor state membre care au reprezentanțe străine în multe părți. De asemenea, uh, există un motiv suplimentar pentru care am ales această direcție. Mai există un act legislativ care este în pregătire. Este vorba despre mecanismul de protecție civilă din păcate, acesta nu va fi discutat la comisia noastră, ci la ENVI, însă această legislație în pregătire impune de asemenea o abordare centralizată pentru a rezolva situațiile de criză. Ceea ce doresc să menționez, ultima dată s-a discutat despre protecția membrilor uh, familiilor provenind din țări terțe. Din păcate, s-a strecurat o eroare în text. Într-adevăr, am uh, propus să se elimine din considerent explicația referitoare la modul în care se definește membrul dintr-o familie dintr-o țară terță. Definiția se regăsește în alt act legislativ. Însă, din păcate, referința pe care am fi dorit să o păstrăm și pe care am și păstrat-o în textul nostru a fost eliminată de asemenea, la un moment dat, în timpul procesului de redactare, probabil, sau uh, când a fost înaintat raportul. Așadar, pentru a vă explica cum stau lucrurile, noi am dorit să păstrăm această definiție a membrilor de familie care se regăsește în directiva, directiva 38 din 2004 uh, și am uh, impresia că este o soluție bună pentru orice suspiciune sau dubiu care ar fi fost menționat aici mai devreme. În ceea ce privește finanțarea, sigur că această abordare necesită de asemenea revizuire. După discuții îndelungate, am lansat un concept de trust fund care ar trebui să fie creat de către statul membru. Și doresc să subliniez încă un punct important. În acest caz, ne aflăm în proces de consultare. Asta înseamnă că nu trebuie să rezolvăm fiecare detaliu în parte. Finanțarea serviciilor externe sau finanțarea prin intermediul serviciilor externe, prin intermediul mecanismului de protecție civilă, nu poate fi rezolvată la nivelul comisiei noastre prin intermediul acestui act legislativ. Așadar, cam atât pentru a vă explica abordarea noastră și pentru a vă arăta ce este diferit în abordarea noastră în comparație cu propunerea comisiei. Vă mulțumesc! Președinta, vă mulțumesc! Tania Fayon m-a rugat să îi prezint pe scurt avizul său, este raportor din umbră din partea SND. Voi face acest lucru și apoi mai există două intervenții. Voi încerca și eu să fiu foarte succintă și îi rog și pe ceilalți intervenienți să fie la fel de succinți. Tania este mulțumită cu proiectul de raport și de modul în care uh, s-au discutat și s-au rezolvat uh, diferent problemele minore de la ședințe. Uh, Majoritatea amendamentelor uh, care au fost înaintate de raportor, uh, de raportoare, au, se bucură de sprijinul ei și este convinsă că delegațiile Uniunii Europene uh, vor reuși să ofere uh, reprezentare echilibrată chiar și statelor nereprezentate. De asemenea, salută ideea generală de a înființa un, asemenea, un așa numit trust fund pentru protecție consulară. Minimize the risk of unnecessary Uh, pentru a se evita complicații nenecesare. De asemenea, consideră că acest concept poate să mai fie dezvoltat în continuare și să se intre mai în detaliu și dorește să se facă acest lucru prin uh, introducerea de amendamente. Dorește ca cetățenii să fie informați despre drepturile lor cât se poate de mult prin uh, site-uri de internet care ar trebui să fie dedicate acestei chestiuni, iar uh, în ceea ce privește protecția consulta, consulară uh, și domeniul de aplicare, acesta trebuie să prezinte standarde minime care să fie respectate de toate statele membre. Uh, va înainta de asemenea niște amendamente pe această direcție. Ia notă de faptul că referința la direcția privind aparținătorii familiei include o definiție a familiei și este parte a proiectului de raport și va înainta amendamente care sunt în linie cu avizul uh, jurii referitor la lipsa de limitare a protecției consulare și faptul că drepturile fundamentale trebuie să fie protejate în continuare. Acesta este avizul Taniei și acum dau cuvântul doamnei Rispec. Vă rog, doamna Rispec. Euh, je voudrais excuser Louis Michel. Aș vrea să-l scuz pe lui Michel, care este în deplasare și care m-a rugat să fiu uh, purtătoarea lui de cuvânt în legătură cu acest raport. El mulțumește uh, doamnei raportor pentru implicarea în dosarul privind cetățenia europeană și pentru spiritul constructiv cu care i-a asociat pe raportorii din umbră. Uh, când s-a făcut prezentarea propunerii, această, a spus că această directivă aduce răspunsuri la uh, unele preocupări ale Parlamentului, dar și la unele preocupări ale um, cetățenilor europeni care își au domiciliu în țări terțe. Pentru el este important ca protecția să fie efectivă, eficientă și bine coordonată și uh, obiectivul textului este ca cetățeanul să poată să se bucure de protecție consulară. El subliniază importanța faptului ca cetățeanul să fie bine informat asupra ajutorului de care poate să fie uh, uh apărat, modul în care el poate să fie uh, apărat. Constată totuși că propunerea nu acordă prea multe puteri uh, reprezentanților Uniunii uh, Uh, unele protecții sunt aplicate în viața de zi cu zi, altele în situație de criză și în ceea ce privește condițiile de criză, chiar dacă este de acord ca coordonarea să fie uh, împărțită între statele membre și cei care coordonează evacuarea, pentru situațiile de zi, de, de zi cu zi, îi spune că reprezentarea consulară trebuie să fie sarcina reprezentanților țărilor membre. Trebuie să, ca acesta să aibă competențe consulare. Colegul nostru spune că asta înseamnă o integrare a unei diplomații mult mai europene care să consolideze în același timp și cetățenia europeană. Uh, și vom avea astfel o garanție a faptului că drepturile fundamentale vor fi garantate. Așa încât colegul meu uh, crede că trebuie să se acorde un rol crescut delegațiilor și să li se dea posibilitatea acestora să-și joace pe deplin rolul. Aceasta ar fi mm, opinia domnului uh, Michel. Mulțumesc foarte mult, domnule Latford. Maxim două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Evident, nu sunt raportoare din umbră, pentru că lui Michel, iată, și-a găsit o voce în colega noastră, Natali Crispec, însă mă interesează tema. Vă ce aminte eh, când au fost atrocitățile de la Mumbai și cetățeni europeni, inclusiv colegi de-ai noștri, au rămas acolo fără protecție consulară, fără niciun fel de ajutor, n-au putut uh, primi uh, asistență în materie de transport și așa mai departe. Asta arată cât de importantă este coordonarea consulară între statele membre. E nevoie de o coordonare mai bună pentru că e un test al cetățeniei europene și o dovadă a cetățeniei europene că primești ajutor când ai nevoie. Aș avea însă câteva întrebări. Înțeleg ce a spus foarte bine Natalie, vocea lui, lui Michel, în cel care e motivul pentru care acestor delegații europene li se dă un rol central. Mă întrebam dacă au nivelul de instruire pentru asta, însă din câte am, am, am înțeles, se dorește ca acest serviciu de acțiune externă să-și asume răspunderi consulare. Nu știu în ce măsură asta se aliniază intențiilor pe care le are chiar acest serviciu. n-am vrea să le dăm o sarcină pe care nu o pot îndeplini. Însă aș vrea să văd acest hotline, website-ul cu informații respective. Dacă cineva merge într-o țară, se pot afla imediat care este situația în ceea ce privește gradul de protecție consulară de care pot beneficia. trebuie să știe dacă țara lor de origine propriu-zisă este reprezentată și dacă nu, la cine altcineva pot apela. Și deci ar trebui să existe anumite puncte de contact desemnate în prealabil. Însă văd dificultăți din punct de vedere financiar aici, știm asta. Și apoi statele membre care au o rețea consulară bine dezvoltată se vor pomeni că se pomenesc cu cetățenii altor țări bătând la ușă, țări care nu au consulate și care n-au nicio intenție să creeze consulate pentru că, evident, se pot baza pe alte state membre. Deci mă, mă, mă îngrijorează puțin reacția Consiliului aici. Mulțumim, închidem cu asta lista vorbitorilor, pentru că, iată, a venit domnul Manservisi. Îi rog pe domnul Bronz și pe domnul Kirkhope să intervină, dar foarte pe scurt. Ni se spune în politică să nu întrebăm nimic dacă nu știm răspunsul dinainte. Eu n-am răspunsul la asta, însă aș vrea să știu dacă nu există cumva riscul de a legifera o practică existentă deja. În cazuri de urgență, în cazuri de viață și de moarte, orice consulat al unei țări responsabile îți deschide ușa, indiferent că ești cetățeanul lor sau nu. Te respinge vreodată vreun consulat al unei țări respectabile dacă îi bați la ușă? Domnule Kirkhope, doamna președinte vorbesc în numele colegii mele, doamna McIntyre, care e raportor din umbră pentru ECR. Din câte înțeleg, motivul pentru care mergem mai departe este că vrem să existe un acord mai larg, o claritate sporită în ceea ce privește soluțiile posibile în caz de criză. Însă, chestiunea importantă e aceea a cetățenilor care nu beneficiază întotdeauna de sprijinul serviciului diplomatic al propriei țări. De acest punct de vedere, e important să avem o cooperare sporită între autoritățile consulare Uniunii Europene, însă în același timp avem nevoie mai, de mai multe informații transmise la nivel european cetățenilor europeni în legătură cu țările pe care doresc să le viziteze, dacă există riscuri, dacă există primejdii, cum se pot proteja ei înșiși fără asistență consulară. Sigur, din perspectiva Regatului Unit, nu ardem de dorința de a avea noi ambasade cu diplomați europeni în țări unde sunt deja ambasadele statelor membre, însă e important să avem cooperare aici, mai ales în situații de criză sau cu situații dificile care vizează pe cetățenii europeni. Domnul Bauer, foarte pe scurt câteva răspunsuri. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, și vă mulțumesc pentru această dezbatere. S-au ridicat o serie de întrebări aici. Aș dori să vă asigur că discutăm cu mulți factori implicați, Am uh, avut o discuție detaliată de asemenea cu serviciile, serviciile de acțiune externă. Desigur, Serviciul de acțiune externă nu se ocupă de chestiuni consulare de zi cu zi. Ei nu, serviciul nu este structurat pentru asta. Pe lângă aceasta, Articolul 23 nu se referă la oferirea de servicii consulare sistematice în partea delegațiilor Uniunii Europene, însă, dacă ne gândim că avem o rețea atât de vastă de delegații ale Uniunii Europene, și se are, are în vedere transformarea lor în, sau adăugarea de atribuții consulare, întrucât sunt acolo, în prezent, probabil cea mai bună soluție în cazuri de criză ar fi ca obligație de coordonare să revină acestor delegații ale Uniunii Europene. Cred că sunt pregătite să facă acest lucru, că știu că această sarcină ar trebui să-l revină lor. A, finanțarea. Sigur, acestea trebuie să fie finanțate dacă vor desfășura astfel de activități. Însă, e o chestiune care va trebui să fie clarificată pe viitor. În ceea ce privește aceste hotlines, numere de telefon, ne-am propus să avem numere paneuropene. Există mai multe în prezent, unele funcționează, altele nu, dar pentru situații de criză ar fi preferabil să avem ceva Există un site web funcțional asociat site-ului comisiei și aici se pot găsi informații referitoare la serviciile consulare. Mi se pare că astea au fost chestiunile ridicate până acum. Aș dori să mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră, mai ales pentru deschiderea de care au dat dovadă și pentru discuțiile fructoase pe care le-am avut. Sunt sigură că vom continua și pe viitor, tot așa ca și până acum. Aștept cu nerăbdare să văd amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc! Termenul pentru depunerea amendamentelor vineri 20 iulie, spune președinta. Toată lumea e în vacanță, însă, iată, ăsta e am, termenul, nu avem ce face. Vă mulțumim. Intervenție. Domnul Manservisi e aici, în fața ușii, iată-l, îi mulțumim că a venit să ne informeze în legătură cu acordurile de readmisie și parteneriatele pentru mobilitate.